Right, welcome, welcome everybody. Uh... Bine ați venit. Sunt sigură că ziariștii din față vor termina destul de repede. Repede, între timp, vă voi informa legătură cu formalitățile de început. Este o, vor, aici suntem la o ședință a Comisiei ECON, deci aș dori să adoptăm ordinea de zi nu se opune nimeni, de aceea presupun că ordinea este adoptată. Comunicările președintei vor fi făcute în data de 31 august, deci vom trece direct la punctul 3, dezbatere pe tema chestiuni de politică economică și monetară implicate de situația actuală a piețelor datoriilor publice cu președintele BCE Jean-Claude Trichet. Vă reamintesc formatul acestei întâlniri, că este vorba de o dezbatere, nu este o audiere și este important să auzim ceea ce au de spus eurodeputații. Mulți și-au spus opinia în timpul vacanței, însă opinia Parlamentului încă nu a fost ascultată. Știu că nu am avut o. Uh, uh știu că mulți dintre dumneavoastră nu ați fost prezenți aici. Uh, scopul reuniunii de astăzi, după sesiunea în camera cu președintele Trișe, este să evaluăm situația și să răspundem la aceasta. În ultimele cinci săptămâni am putut să vedem care sunt opiniile din statele membre și um, putem să contribuim la găsirea unei soluții. Mie mi se pare că citatul din Sherlock Holmes se potrivește foarte bine. Când elimin imposibilul, rămâne doar improbabilul, oricât de Eh, rămâi cu soluția, oricât de improbabil ar părea aceasta. Unele solu- soluții, cum ar fi euroobligațiunile, au uh, fost privite cu foarte multă atenție, însă, uh, spre deosebire de Sherlock Holmes, nu căutăm doar o singură soluție. Putem găsi mai multe soluții și atunci avem mai multe opțiuni. Sunt sigur că dacă gândim împreună, vom elimina imposibilul, adică fragmentarea monedei euro. Multe dintre schimbările introduse pentru a crește guvernanța economică ar putea să aibă un efect profund asupra monedei euro și procedurile sale. Știm că există diferențe între unele guverne, între ceea ce vor trebui să facă guvernele și opinia publică. Însă această diferență nu va putea fi depășită prin reuniuni la nivel înalt. Uniunile, re, reuni, instituțiile Uniunii, printre care și Banca Centrală Europeană, au fost de încredere, astfel încât au evitat o a doua, un al doilea scenariu imposibil, Uh, și anume ca salvarea monedei euro să nu ducă la dizolvarea Uniunii. Veți avea timp să vă exprimați fiecare câte două minute, însă, în primul rând, îi dăm cuvântul președintelui BCE pentru o prezentare scurtă. Jean-Claude, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri, Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația adresată pentru acest dialog de astăzi. Mi-ați cerut să vă dau o idee rapidă în legătură cu uh, ceea ce s-a întâmplat în zona euro și cu deciziile în legătură cu politica monetară. De la ultima noastră audiere Uh, periodică, am observat o creștere în zona euro, chiar dacă aceasta, așa cum ne-am așteptat, era foarte, foarte lentă. O creștere de 0,8% față de primul trimestru din 2011. Um, creșterea reală a PIB-ului a scăzut cu 2,2% economia europeană crește lent în contextul unor baze solide în zona euro. În același timp, nu doar datorită faptului că au reapărut tensiuni pe piețele, piețele financiare, incertitudinea rămâne la un nivel înalt. Avem nevoie de o, o ajustare fiscală în mai multe state din zona euro și în mai multe economii, uh, precum și în economia mondială. Statele Unite s-au uh, confruntat cu probleme fiscale și structurale în ceea ce privește perspectivele economice. Inflația în zona euro a crescut datorită prețurilor la materii prime. Inflația va fi peste 2% în uh, lunile următoare și perspectivele pe termen mediu sunt încă în, studii, în studiu uh, pentru uh, evaluările noastre care vor fi publicate în luna septembrie. Baza pentru expansiunea economică rămâne modestă, însă lichiditatea este ridicată. Lichiditatea monetară va fi deținută mai mult pentru uh, din motive de precauție. Consiliul BCE este hotărât să se asigure că prognoza în legătură cu inflația continuă să fie bazată pe fapte. zona euro, intensificarea turbulențelor pe piața financiară a dus la uh, rate ale dobânzii înalte, uh, ducând la primejdie de volatilitate pe piețe. Aceste tensiuni se aseamănă cu cele din mai 2010, însă din alte puncte de vedere sunt mai extinse decât cele înregistrate în acel moment. BCE a decis în această lună să continue să, uh, să continue operațiunile sale de refinanțare cel puțin până la mijlocul lunii ianuarie 2012 ceea ce înseamnă că sistemul euro va garanta cererile de lichiditate ale oricărei bănci participante în operațiuni de refinanțare. În momentul actual, creditul zonei euro în operațiunile de refinanțare este 513 miliarde de euro. Operațiuni de la o săptămână până la șase luni. Această durată a fost decisă la începutul lunii august. Am decis așadar aceste operațiuni cu o durație de aproximativ șase luni. În momentul actual, 417 bănci participă la aceste operațiuni de finanțare și în, în jur de 6.000 de bănci sunt eligibile. Insist că valoarea totală a, a uh, titlurilor de valori care pot fi puse pe piață este în jur de 13 și 14 trilioane de euro. începând cu 31 decembrie 2010, conform raportului nostru anual. Nu există uh, o lipsă de garanții sau de lichiditate pe piața europeană. Banca Centrală Europeană a uh, Uh, reînceput să intervină pe piața obligațiunilor în august prin uh, intervențiile sale în domeniul piețelor de valori pentru a asigura uh, politica sa monetară într-un mediu în care anumite segmente ale pieței nu funcționează corespunzător. Aceste lucruri nu influențează politica noastră monetară și pentru a stabiliza impactul acestor intervenții și ale lichidităților, vom reabsorbi lichiditățile injectate. În contextul acestui program, voi repeta ceea ce am spus în mai 2010. Acțiunile noastre sunt conforme cu interdicția aplicată uh, finanțare, finanțărilor monetare. Tratatul uh, interzice băncii centrale să cumpere instrumente de datorie din partea guvernelor. Noi vrem să menținem stabilitatea prețurilor și aștept, așteptăm din partea guvernelor, conform principiului independenței, să respecte deciziile băncii centrale europene. Achizițiile pe piața secundară nu pot fi folosite pentru a uh, eluda aceste principii și, pentru a corecta uh, disfuncțiile piețelor. Disciplina bugetară este crucială. Am luat notă de uh, angajamentele luate de o serie de guverne europene pentru a accelera fiscalizarea și pentru a um, asigura stabilitatea și rămân ă, părtaș acestor remarci făcute în mai 2010. Așteptăm de la guverne să respecte strict disciplina bugetară, supravegherea reciprocă. Este extrem de important ca aceste principii să fie importante strict și la timp. Conform programelor de ajustare FMI UE și conform obiectivelor fiscale convenite. Implementarea acordului din 21 iulie între șefii de state și de guverne este esențială în acest moment. În s-a ajuns la un aranjament special pentru Grecia, însă celelalte guverne ale Uniunii Europene trebuie să își onoreze obligațiile pentru a contribui la condițiile de stabilitate pe piață. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Very much. Vă mulțumesc. Putem să-l aplaudăm. Trecem acum la următoarea parte a dezbaterii noastre. Dau cuvântul membrilor comisiei și începem cu Jean-Paul Gozes din partea PP-ului și apoi dau cuvântul domnului Van der Langen. Jean-Paul, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, am avut deja ocazia să iau cuvântul în timpul reuniunii noastre uh, cu, în spatele ușilor închise, deci n-am să repet ce am spus atunci, dar profit de ocazie pentru a vă adresa mulțumiri pentru faptul că sunteți atât de disponibil uh, de fiecare dată când sunteți solicitat de către parlamentari. Și atunci, uh, numai atât am vrut de spus și dau cuvântul lui Werner Langen. Mulțumesc, domnule președinte. La scurtă urmă înainte de încheierea mandatului dumneavoastră și eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați păstrat un contract foarte strâns cu Parlamentul European, un dialog foarte deschis și de aceea vă mulțumesc pentru această descritere și pentru faptul că astăzi ați venit și avertizați acele guverne care trebuie să apese pe frână și care să uh, se țină de disciplina bugetară. Și numele grupului meu politic, vreau să vă spun că noi ne-am ocupat foarte mult de această problemă a cumpărării uh, obligațiunilor suverane, uh, ceea ce ni se pare nouă destul de greu de pus în aplicare, care, uh, pentru că trebuie să respectăm nu doar articolul 18 al tratatului, ci de asemenea trebuie să respectăm principiile de bază ale uh, funcționării BCE pentru stabilizarea uh, euro. Așadar, cu toate că au fost foarte multe critici uh, publice. Eu cred că poziția dumneavoastră a fost justificată și eu cred că independența Băncii Centrale Europene uh, este cea care uh, se află la baza acestor decizii, pentru că nu le-ați dat dreptate speculanților prin deciziile dumneavoastră. Am văzut în aceste ultime luni că manipularea pieței, de exemplu în, în cazul băncii Societe General din uh, Franța, uh, în decurs de câteva minute oamenii au câștigat milioane de euro prin speculă deci, pe lângă uh, înăsprirea pactului de stabilitate și creștere, pe lângă reglementare, pe lângă faptul că am, trebuie să adoptăm cât mai repede pachetul financiar, cred că este absolut necesar ca piețele să nu, mai, uh, uh, să nu se mai miște atât de repede, să nu mai existe această posibilitate de a face speculă cu produse derivate. Atât timp cât mai există aceste Atât timp cât nu avem niște termene uh, medii pentru tranzacții, piețele nu vor fi uh, decât un instrument al celor care vor să facă profit prin speculă. De aceea, în numele grupului meu politic, vreau să vă mulțumesc pentru linia foarte clară și foarte fermă pe care ați mers cu toată critica publică, fără intervenția Băncii Centrale Europene, am fi avut probleme mult mai grave decât cele pe care le avem acum. Și vreau să spun încă ceva. Ați spus indirect că lichiditatea pe care ați dat-o pieței prin cumpărarea obligațiunilor suverane a, este folosită într-un program a, uh, a, uh, anume bine definit, dacă am înțeles eu bine lucrurile. Uh, Mulțumim. Îmi pare foarte rău, dar uh, cronometrul nostru nu funcționează, de aceea trebuie să vă uitați la mine când vă fac semn cu mâna ca să vă avertizez că vi s-a terminat timpul. Acum îi dau cuvântul doamnei Eliza Ferrera în numele grupului socialiștilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru faptul că ați putut să veniți astăzi să discutați cu noi și, de asemenea, Vă adresez mulțumiri pentru faptul că v-ați uh, îndeplinit uh, funcția, respectându-vă în același timp limitele mandatului. Zona euro a trecut printr-o perioadă foarte tulbure și uh, putem să spunem că deocamdată noi nu am făcut față așa cum ar fi trebuit crizei. Întotdeauna reacționăm cu întârziere. Comisia nu a luat inițiativele pe care ar fi trebuit să le adopte în timp util sau, în tot cazul, astfel încât să anticipeze uh, criza. Și întotdeauna se uh, mulțumesc țările membre ale zonei euro cu acorduri bilaterale. Avem nevoie de intervenții care se bazează pe logica europeană, pe raționamente comunitare și nu naționale. Banca Centrală Europeană are un rol important de jucat în acest sens. Suntem într-un moment în care trebuie să ne gândim în mod mult mai aprofundat la ce trebuie să facem împreună și nu întotdeauna să ne mulțumim cu aceste răspunsuri foarte puțin coordonate, pe măsură ce apare o criză sau alta în, în, în diferite colțuri ale zonei euro. Mă bucur că doriți să discutați cu noi despre această viziune de ansamblu, despre modul în care putem să ne aprofundăm munca în comun, astfel încât Europa să uh, pornească din nou pe uh, uh, calea uh, creșterii economice. Ar fi bine dacă acest uh, mecanism de stabilitate financiară ar funcționa pe de-a întregul și în plus, Fondul European de eh, Stabilitate Financiară ar trebui să eh, funcționeze mai bine, însă cred că este nevoie de anumite modificări. Se vorbește mult despre lansarea acestor obligațiuni europene și atunci uh, mă întreb, mai putem să continuăm să avem o bancă centrală europeană a cărei rol principal să fie numai cel de a controla nivelul inflației și nivelul preților din zona euro? Cred că nu. Mi-aș dori foarte mult să știu care este părerea dumneavoastră. să facem distinția între ce anume se datorează lipsei de uh, și ce anume se datorează lipsei uh, de uh, voință politică. Mulțumesc acum în numele grupului ALDE. Vă mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Vreau să fac o observație și să vă pun o întrebare observație apropo de răscumpărarea obligațiunilor suverane de pe uh, uh, piețe. Ați spus că Banca Centrală Europeană va continua să cumpere aceste obligațiuni, dar ați spus că asta nu le scutea pe guverne de a lua măsurile care se impun pentru uh, a impune disciplina bugetară. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă, dar e adevărat că Banca Centrală Europeană nu poate să repare toate defectele care se datorează uh, uh, problemelor de guvernanță economică. Știți care a fost uh, conținutul discuțiilor dintre doamna cancelar Merkel și domnul președinte Sarkozy din luna iulie? și vreau să știu dacă noi, deputații europeni, putem să avem cu adevărat încredere în declarațiile acestor lideri politici. Oare chiar uh, au uh, intenția să uh, renunțe la rezervele pe care le-au um, emis în ce privește acordul interinstituțional în ce privește um, guvernanța economică și de asemenea ați putea, chiar dacă uh, risc să vă cer ceva care uh, merge dincolo de mandatul dumneavoastră, dar oare ați putea să fiți un fel de ambasador al nostru și să pledați nevoia de a ieși din acest sistem uh, uh interguvernamental pentru a ajunge la unul european? Nu e posibil oare să existe un calendar cu mai multe etape care acordă suficient timp fiecărui stat membru, dar numai astfel vom putea să dăm de înțeles atât piețelor cât și cetățenilor europeni că uh, credem în unitate. Mulțumesc! Acum, doamna Swinburne, în numele uh, conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc! Eu sunt membră de 2 ani în Comisia Econa Parlamentului European și cu ocazia fiecare vizite pe care ați făcut-o aici, uh, v-ați mândrit cu independența BCE și, de asemenea, cu istoricul foarte bun pe care îl are, a menținut stabilitatea euro în cei 10 ani în care a fost președinte. Și în trecut v-am întrebat de mai multe ori dacă ați avea nevoie de mai multe competențe la BCE pentru a putea interveni pe piețele financiare. Și întotdeauna ați răspuns că nu. Așadar, cred că ar fi o foarte mare modificare a competențelor dumneavoastră să uh, controlați acum aceste uh, lichidități, fiind cel mai mare cumpărător al, uh, euro, al obligațiunilor suverane de pe piața Italiei și Spaniei. Aceste mișcări au fost necesare, date fiind uh, problema de pe piață, însă ele sunt motivate politic și au un impact de piață foarte mare. Uh, toate acestea au trebuit să fie făcute de BCE pentru că politicienii nu au reușit să mențină încrederea investitorilor în planurile lor de viitor. Este clar pentru mulți oameni că politicienii nu sunt totdeauna cei mai buni uh, oameni care să ia deciziile economice dificile și că investitorii de pe piață de multe ori nu sunt convinși uh, că statele membre europene pot să rezolve situația într-un mod altruist. Așadar, cineva care se bucură de încrederea pieței la nivel global și are cunoștințele și expertiza necesară pentru a da uh, consultanță pentru cele mai bune practici, cea mai bună uh, politică, uh, Vă puteți imagina ca după ce vă retrageți să oferiți asistență politicienilor europeni uh, dându-ne sfaturi cu privire la ce trebuie să facem, cred că acest lucru ar da oamenilor din Europa încrederea că, într-adevăr, deciziile politice sunt luate pe baza, uh, pe baza sfaturilor unor experți și nu sunt luate de către politicieni care poate nu sunt întotdeauna altruiști în acțiunile lor. Mulțumesc. În numele verzilor, Filip Lamberts. Sau e Sven? Cineva în numele verzilor. Bun nu s-a comunicat foarte bine numele. Domnule Trișe, în această vară uh, am văzut foarte clar, din păcate, că ceea ce credeam s-a și întâmplat, și anume creșterea a uh, căzut, vedem o lipsă de încredere în sistemul bancar și în această situație uh, a existat un summit rapid pe marginea euro care a luat măsuri urgente care au durat uh, ca efect cam vreo două săptămâni, după care a trebuit din nou să se ia uh, alte acțiuni, să se facă alte intervenții pentru a uh, reuși să se uh, risipească alte riscuri pentru a se stabiliza uh, sistemul bancar și uh, statele, bugetele statelor. Trebuie să vă spun că mie mi se pare absolut îngrozitor modul în care BCE-ul este singura instituție care poate să acționeze și totuși este foarte uh, criticată. Sunt criticați cei care uh, vor să uh, salveze situația. Vedem acum Uh, cât de mari sunt ajutoarele pentru statele care se află în uh, dificultate, cât de mare dificultate uh, au cele 17 parlamente naționale să se pună de acord și instituția care trebuie să ajute la stabilizarea pieților pe viitor nu poate să funcționeze dacă parlamentele naționale trebuie să ratifice fiecare măsură. De aceea avem nevoie de o cooperare economică adevărată, de o uniune economică reală, pentru că acest Parlament trebuie să, se, uh, să militeze pentru acest lucru și eu sper că și uh, atât timp cât mai sunteți președinte BC și și după aceea văți, veți ridica vocea pentru ca Europa să aibă într-adevăr o politică economică comună. Dacă nu reușim să facem acum, acest lucru acum, atunci când și cine să sprijine această Uniune dacă nu Parlamentul European? Uh, Europa nu poate să funcționeze printr-o uh, politică care se ține la summituri de urgență. Acest lucru nu duce decât la o cacofonie fără niciun rezultat. Mulțumesc. În numele GUE, Miguel Portaș. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep spunând următoarele. Atunci când domnul președinte Trișe spune că susține tot ceea ce a spus în 2010, eu sunt de acord cu dânsul pentru că introducerea dânsului nu ne-a oferit niciun fel de elemente noi. Însă s-a întâmplat ceva la sfârșitul lui august 2011, și anume situația în care ne aflăm acum. Situația în care se află Europa acum, din punct de vedere economic, este mult mai gravă decât era atunci când uh, dumneavoastră ne spuneați că nu retrageți nimic din ceea ce ați spus. Nu există redresare economică, nu s-au creat locuri de muncă, avem această cacofonie, așa cum a spus cineva, în comunicarea între liderii europeni, dar se pare că Banca Centrală Europeană este foarte mulțumită de deciziile pe care le-a luat. Nu vrea să revină asupra nici unei dintre decizii și acest lucru nu are niciun sens dacă nu vă supărați că sunt lucrurile așa de sincer. Uh, mie mi se pare că aici uh, e o chestiune de aroganță atunci când spunem că nu vrem să schimbăm nimic. Am auzit uh, discuții despre euroobligațiuni, dar uh, se vorbește doar despre inflație, nu se vorbește despre crearea de locuri de muncă, despre relansarea economiei europene. Acestea sunt lucrurile care ar trebui să fie uh, priorități în discuția noastră. Uh, S-a spus ceva despre stabilitatea în sistemul bancar european. Vreau să-l întreb pe domnul președinte. Domnule președinte, dacă nu am avea aceste ajutoare publice din buzunarele contribuabililor pentru sistemul bancar, oare câte bănci nu ar fi uh, căzut la testele de rezistență? Și de fapt, ziarele spun că cel puțin o treime dintre băncile europene, uh, dacă nu ar fi avut uh, susținerea publică, ar fi, uh, ar fi luat un punctaj mult prea mic. Pe mine mă îngrijorează băncile, dar mă interesează mai mult cetățenii europeni. Mulțumesc. Acum în numele F.D. Doamna Andreasen. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Trișe, ați ridicat de două ori rata de finanțare în anul acesta, acum este la 1,5%. În același timp, Fedul European a lăsat uh, rata lor la 0,25% și nu dau semne că ar vrea să o ridice. Am primit noi statistici uh, privind economiile euro, zonei euro care arată că creșterea s-a oprit. Unii experți uh, în obligațiuni spun că, pe baza istoriei, rata băncii centrale ar trebui să fie cu 1% sub uh, creșterea anuală a PIB. În America, situația este, uh, aceasta este situația în momentul de față, dar în Europa creșterea este mult sub rata uh, dobânzii. Deci, întrebarea mea este, nu credeți că ar trebui să uh, scădeți acum rata dobânzii cu 1%, deci cu 100 de puncte de bază, pentru ca să dăm un impuls economiilor noastre să poată să înceapă să crească din nou. A doua întrebare se referă la situația celor mai mari economii din zona euro, Germania și Franța. Piețele sunt atente la țările care, sunt, uh, care au probleme, dar și la reacția economiilor puternice. În Germania, nemulțumirea se uh, împrăștie în toate instituțiile și în Franța, Parlamentul nu vrea să adopte uh, modificarea constituțională necesară pentru a rezolva problema deficitului. Ce va face BCE? Va continua să ignore toate aceste reacții? Mulțumesc! Președinta, va trebui să vă rog să vă uh, restrângeți uh, intervențiile. Domnul uh, Burkhard Balț, de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Trișe, pentru informațiile dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, criza actuală a monedei euro nu este o, o criză euro, ci o criză a datoriilor publice. De aceea, această criză nu va însemna sfârșitul monedei euro, Uh, dar trebuie să ajungem la soluționarea problemei datoriei publice. Foarte mulți uită că solidaritatea între statele membre era unul dintre gândurile principale ale uh, părinților, părinților fondatori ai Uniunii Europene. De aceea, cred că este foarte important ca Uniunea Monetară să continue să existe. Pentru acest lucru, eu cred că avem nevoie de o mai puternică coordonare de politică economică între statele membre, pentru că euro nu poate să aibă succes pe viitor dacă e în continuare gestionat prin 17 politici, 17 strategii economice diferite. Criza ne obligă să recuperăm ceea ce nu s-a făcut sau nu s-a putut face din punct de vedere politic la începutul Uniunii uh, Economice și Monetare, și anume o apropiere a politicilor economice și o mai bună coordonare între țări. De aceea, uh, Spre deosebire de alți colegi în, uh, din sală, eu salut acest acord între doamna Merkel și uh, domnul Sarkozy. O mai bună coordonare de politică economică și un plafon pentru îndatorare sunt tocmai obiectivele pe care Parlamentul European le-a avut luna trecută în dezbaterea pe marginea pactului de stabilitate și creștere și reforma acestuia. Însă, în același timp, nu trebuie să pierdem legitimitatea democratică a deciziilor politice. Europa aude foarte des reproșul că e foarte departe de cetățeni. De aceea e nevoie de o mai puternică coordonare la nivel european, dar nici cetățenii nu trebuie să aibă sentimentul că deciziile se iau peste capul lor și nimeni nu îi întreabă uh, care este uh, părerea lor. De aceea e foarte uh, greu să impunem uh, ajutoare uh, pentru alte state uh, care au probleme. Însă, dacă vom reuși să avem, dacă vrem să avem o guvernanță economică uh, europeană, atunci avem nevoie și de un control democratic al acestei guvernări la nivel european și de aceea Parlamentul European trebuie să fie uh, cel care să joace acest rol. Deci, uh, mai multă Europa nu e problema, ci e soluția, însă această mai multă Europa trebuie să fie una în care deciziile să fie, poată fi luate rapid, eficient și democratic. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum din partea socialiștilor și democraților, domnul Goebbels. Și cred că acum funcționează și ceasul. Domnule Goebbels, mulțumesc. Nu vor reitera cele spuse de colegul Werner Lange. Sunt 100% de acord cu cele spuse de el în legătură cu piețele secundare. Aș adăuga doar că nu putem trăi fără piețele financiare, însă aceste piețe trebuie să fie mai bine controlate. ce se întâmplă cu actorii economici atunci când uh, calculatoarele fac tranzacții în microsecunde. Trebuie să impunem limite de viteză uh, în cazul acestor tranzacții financiare. De asemenea, uh, la Consiliul Reprezentantul Marii Britanii a uh, încercat să forțeze mâna celorlalți și mass media britanică și anglosaxonă acuză euro și spune că moneda euro este în derivă. Ne, ori ne confruntăm cu o criză a datoriilor din anumite state membre, cum există crize ale datoriilor în uh, alte părți ale lumii, însă, după cum a spus și domnul Trișe, moneda euro va supraviețui chiar dacă unii sunt pesimiști. Vă mulțumesc. Avem un fel de ceas care funcționează. În numele ALDE, domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Trișe, bine ați venit eh, din nou la Parlamentul European. Foarte pe scurt, ne puteți spune care este uh, cât din datoria publică spaniolă a cumpărat Banca Centrală Europeană în această lună și uh, cum raportează automat Banca Centrală Europeană guvernului spaniol aceste tranzacții. Pentru că în Spania s-a ajuns la un acord foarte rapid de schimbare a Constituției. Mulțumesc, iar acum revenim la PPE. Domnul Garcia Margaiu. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule președinte. S-au întâmplat câteva lucruri bune. Am a, asistat la a, salvarea situației în America, la evoluții pozitive în Japonia. Au, fost în, au apărut însă dubii în legătură cu datoriile suverane, inclusiv datoria Spaniei. precum și alte state care au început să fie bănuite de un lucru sau altul în zona euro. Am uh, înțeles ceea ce a spus domnul Lange. Dacă Banca Centrală Europeană eu vreau, aș dori să vă întreb dacă Banca Centrală Europeană vrea să mențină rata dobânzilor la nivelul actual. În al doilea rând, nimeni nu poate să acționeze aceste transferuri monetare au fost blocate în luna iulie. Atâta timp cât fondul european de investiții nu este operațional, îmi imaginez că uh, Banca Centrală Europeană nu va cumpăra datoriile unor state a căror suveranitate nu este garantată și că trebuie să explicați piețelor din Italia și Spania ce trebuie făcut. Și, de asemenea, dacă puteți să ne spuneți ce Uh, mesaj ați transmis Spaniei? Din punctul de vedere al partidului meu, din țara mea, aș dori să știu dacă considerați că deciziile care au fost adoptate de către cele două partide sunt, sunt bune, pentru că nu vrem să avem probleme în viitor. Iar acum încă un vorbitor din partea PP domnul Teodor Solojan. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă felicit și eu, domnule președinte al Băncii Europene Centrale, pentru toată activitatea depusă în această vară fierbinte. Mă bucur că guvernele din zona euro au ajuns la înțelegerea față de Grecia că o țară care are probleme serioase de datorie nu poți să o rezolvi adăugându-i altă datorie și au ajuns la o formulă în care se poate vorbi de o restructurare a datoriei și de o ușurare anumită în, uh, a datoriei Greciei. Întrebarea mea este următoarea. Cum considerați acțiunea unor țări din zona euro care vin acum și pun o serie de condiții Greciei de colateral care nu au fost de fapt sau nu s-a discutat sau nu știm noi că s-a discutat în acordul acela al guvernelor cu privire la modalitatea de soluționare a problemei datoriilor în Grecia. Mulțumesc. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Acum în numele socialiștilor și democraților? Ba nu. Doamna Huang, domnul Wang Gok. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, instituțiile europene nu au văzut, nu au putut să prevadă prima parte a crizei. Acum asistăm la un moment în care mulți se așteaptă să ne întoarcem la starea de dinainte, previziunile de creștere pentru zona euro au scăzut însă pentru fiecare stat membru și toată lumea este îngrijorată pentru că traiectoria de reducere a deficitului depinde de perspectivele de creștere. Pe de altă parte, valorile bancare au, au pierdut până la 40% în această vară. Deci, am intrat într-un scenariu de W cu o posibilitate de scădere în a doua vale a W-ului și există încă posibilitatea unei recesiuni um, și în contextul situației din Statele Unite, unde situația se agravează. Într-un asemenea scenariu, Banca Centrală poate să intervină și a intervenit, pentru că ne-ați uh, anunțat măsuri contraciclice. Este probabil însă să ne găsim într-o criză de lichidități. Într-o asemenea situație nu prea vedem cum putem să trecem peste, cum vom putea să avem politici bugetare bune pentru a relansa economiile și pentru a recapitaliza băncile. Ne-ați spus că nu avem marjă de manevră. Însă noi suntem socialiști și noi am fost primii care am recunoscut că o parte din criză a fost uh, creată de o scădere a impozitelor. Și ne-am angajat să combatem această problemă când vom veni la putere. În conjunctura actuală, considerați în mod serios că consolidarea unor politici de consolidare bugetară este corectă și că, în special, obiectivul de 3% până în 2013 rămâne de actualitate. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, next. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea PP, Corin Vortman Col. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți să dezbateți cu deputații europeni. Este foarte clar pentru toată lumea că climatul de instabilitate pe piețele financiare încă durează și nu se va încheia atât de repede. Avem o criză a deficitelor, o criză a datorilor suverane și o criză a zonei euro. Știm că și creșterea economică s-a încetinit. Și dumneavoastră ne-ați spus că a trebuit să reactivați programul de cumpărare a obligațiunilor suverane și că, în plus, a trebuit să luați noi măsuri pentru a obliga guvernele să-și respecte uh, promisiunile în ce privește disciplina bugetară. Acum, vă dați dumneavoastră seama care este opinia publică. Uh, se pare că acel pachet de guvernanță economică ar putea să fie înlocuit de noi inițiative, de noi uh, idei. Pentru mine ar fi foarte interesant dacă aș afla care este părerea dumneavoastră despre aceste noi idei. Oricum, este foarte urgent să ajungem la un acord în ce privește acest pachet de guvernanță economică. Se va întâmpla în următoarele săptămâni, dar vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Acum doamna Ana Podimata din partea grupului socialiștilor are cuvântul. Vă mulțumesc, Domnule președinte, și dumneavoastră și alți colegi din, de la Banca Centrală Europeană ați vorbit despre decizia care a fost luată pe 21 iulie, o decizie de-a dreptul istorică, mai ales în ce privește datoria uh, Greciei și datoriile suverane în general. Au trecut câteva săptămâni de când uh, a fost luată această decizie, dar am senzația că deocamdată nu sunt decât niște vorbe în vânt și mă întreb de ce. Ipoteza mea este următoarea. Hotărârile luate în acel moment sunt amenințate acum, când ar fi momentul ca ele să fie puse cu adevărat în aplicare, de piedici la care nu s-a gândit nimeni inițial, mai ales cele care țin de uh, uh, specificitățile naționale din aceste țări care sunt cele mai afectate de uh, criza datoriilor suverane. Și, în plus, s-au făcut anumite evaluări pe plan uh, național, care, cum spuneam, nu erau uh, cunoscute pe 21 iulie și care acum pun în pericol uh, fezabilitatea deciziilor luate atunci. Ar fi bine să existe niște garanții pentru aceste acorduri bilaterale, astfel încât să știm sigur că cel de-a doua parte a pachetului pentru susținerea Greciei va fi cu adevărat deblocată. Da, se vorbește mult despre uh, lentoarea cu care se iau anumite decizii, pentru că e adevărat că parlamentele naționale cer niște garanții înainte de a accepta ca statele lor să participe la acest uh, mecanism, uh, la acest pachet de refinanțare. Da, nu am nimic împotriva acestui lucru, dar să nu uităm de faptul că și aceste țări care sunt foarte afectate de criză trebuie să continue să trăiască. Domnule Trișe, dumneavoastră Știți foarte bine că acest program este unul cu trei piloni și atunci mă întreb ce mesaj trimitem piețelor dacă un asemenea program asupra căruia s-a ajuns la un acord până la urmă nu este pus în întregime în aplicare? Oare nu s-ar putea ca uh, Banca Centrală Europeană și chiar și FMI-ul să reacționeze altfel, să ofere garanții suplimentare pentru ca piețele, investitorii să aibă încredere în aceste uh, programe? pentru că avem senzația că ele sunt puse sub semnul întrebării. De exemplu, New York Times uh, se scria că zona euro a intrat într-o adevărată uh, etapă de autodizolvare. Dumneavoastră ne-ați spus că nu credeți că zona euro în sine este în criză. Ați făcut această afirmație în urmă cu 3 sau 4 luni. Încă o mai mențineți? Mulțumesc. Acum domnul Lambert în numele verzilor. Îți mulțumesc, dragă Sharon. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte. Fiți binevenit. Banca Centrală Europeană a întins la maximum mandatul care a fost acordat pentru a putea interveni cât mai mult pe piețe și a cumpăra aceste obligațiuni suverane. Dar există anumite condiții deosebit de stricte pe care dumneavoastră le-ați reamintit și care figurează în scrisoarea semnată de către statele membre. Și, de asemenea, aveți dreptate atunci când spuneți că nu există numai o criză a datoriilor suverane, ci și o criză a sistemului financiar european, care a depășit absolut orice limită. Banca Centrală Europeană acordă lichidități uh, într-un volum delimitat sistemului financiar. Dar nu știu dacă acest lucru este uh, foarte binevenit în momentul de față și atunci vreau să știu cum condiționați dumneavoastră acordarea ajutorului uh, băncilor, ajutor pe care l-ați menționat în uh, intervenția dumneavoastră. Deci care sunt aceste condiții pe care dumneavoastră le impuneți sau pe care le considerați a fi legitime înainte de a acorda un ajutor acestui, uh, acestor bănci? În plus, eu am senzația că avem o problemă uh, sistemică. Băncile sunt mult prea dependente de refinanțarea prin intermediul piețelor. Oare nu ar fi mai bine să impunem un adevărat tratament de slăbire, un adevărat regim sistemului bancar european? Deci, în loc să păstrăm acest model al uh, supraextinderii, al mega-extinderii, să obligăm băncile să aibă dimensiuni mai reduse și să aibă drept principal uh, obiect de activitate finanțarea activității economice reale, pentru că până la urmă aceste bănci fac speculă și nu creează o adevărată valoare adăugată economică. Mulțumesc acum doamna Luning în numele PP-ului. Vă mulțumesc! Domnule președinte Trișe, vreau să încep prin a vă spune că sunt întru totul de acord cu ce a spus vecinul meu, Werner Langen, apropo de rolul pe care dumneavoastră l-ați jucat încă din anul 2008 și mai ales în anul 2008, atunci când Comisia și Consiliul uh, erau de negăsit. Și în plus pentru ce ați făcut în ultimele săptămâni și vă mulțumesc. Ați vorbit și despre Fondul European de Stabilitate. V-au fost puse mai multe întrebări pe această temă. Oamenii politici și-au devedit neputința față de ce se întâmplă pe piețele financiare. Ori, acest instrument a fost creat și a fost chiar consolidat în urma ultimului Consiliu European. Da, este un progres. Dar acum, oare n-ar fi bine să nu ne oprim aici, să mergem și mai departe? fondurile alocate uh, acestui nou instrument sunt uh, uh, uh, destul de importante, dar nu suficiente. Și poate că ar fi bine ca acest fond de stabilitate financiară să fie gestionat la nivel comunitar. Nu trebuie ca el să uh, fie gestionat prin intermediul metodei interguvernamentale. Nu are nicio logică, pentru că nu putem pe termen lung să uh, facem să funcționeze bine acest fond dacă el nu este uh, gândit, dacă nu este gestionat la nivel comunitar. Și mă întreb dacă circumstanțele actuale nu justifică această modificare pe care am evocat-o în uh, astfel încât ea să aibă loc în următoarele săptămâni, pentru că astfel am trimite un mesaj foarte important în următoarele luni piețelor și nu numai lor, pentru că vom demonstra că suntem în mod serios uh, angajați să apărăm euro. Dar dacă credeți că această modificare nu este una binevenită, vă rog să-mi spuneți și de ce. Vă mulțumesc. Îți mulțumim, Astrid. Acum, uh, domnul Epping, în numele uh, ECR. Mulțumesc, domnule Trichet. Uh, mandatul dumneavoastră se încheie foarte curând și lăsați în urmă o instituție care a câștigat foarte mult ca prestigiu. Întrebarea este cum arată moștenirea dumneavoastră. În timpul mandatului dumneavoastră, rolul BCE s-a modificat și anume uh, a pornit de la supravegherea stabilității uh, prețurilor. Acum a ajuns și uh, creditor de ultimă instanță, cumpără obligațiuni uh, suverane și în ultima vreme cumpără niște obligațiuni care au o calitate foarte îndoielnică. Și poate că ați putea să ne explicați puțin uh, această situație. În orice caz, uh, BC a furnizat, direct sau indirect, o mare cantitate de lichiditate zonei euro. Întrebarea mea este despre ce sumă este vorba. Câte titluri din Grecia, Italia, Spania și Portugalia se găsesc acum în uh, conturile BC? Poate ați putea să ne cuantificați uh, această cantitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele PP, Rodi Crața. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al BC, ați vorbit foarte clar despre misiunea dumneavoastră de a proteja euro, controlul prețurilor și, de asemenea, despre imaginea pozitivă a Europei și a monedei euro. Însă, recent, doamna Lagarde într-un seminar internațional, a vorbit despre o recomandare pentru adecvarea capitalului în băncile europene și a menționat uh, acest uh, mecanism de susținere uh, în niște termeni nu foarte încurajatori. Care este uh, aprecierea dumneavoastră? Sunteți de acord cu doamna Lagarde în ceea ce privește piețele europene. Recent se discuta despre faptul că două mari bănci grece ar putea să, grecești ar putea să fuzioneze. Vorbim despre fondurile din Qatar. Dacă vin aceste două miliarde la noi în Grecia, credeți că vor uh, uh reuși să rezolve problema noastră de lichiditate? Și doamna Lagarde a spus în aceeași întâlnire că pericolul de recesiune era mai, este mai grav decât cel al uh, inflației. De asemenea, am spus că ajustările economice sunt importante dacă vrem să ajungem într-adevăr la redresarea economică în Europa. Care este părerea dumneavoastră, domnule președinte? Cum vedeți dumneavoastră ajustările economice și financiare? Credeți că ar trebui să fie sincronizate cu încercările de uh, a ne recâștiga poziția economică europeană? Mulțumesc. În numele SCD, Antolin Sanchez Presedo. Mulțumesc. Domnule Trișe, mulțumesc pentru uh, acțiune rapidă și eficace pe care le-a luat BCE în ultima vreme. În ceea ce privește rata dobânzii, eu cred că sfera de competență a BCE nu uh, vizează acum, în primul rând, inflația. Am văzut că euro s-a apreciat, s-au creat câteva locuri de muncă. Problema noastră în momentul de față este creșterea. Directorul Rezervei uh, Federale americane a vorbit despre anul 2013 și faptul că trebuie create locuri de muncă. Doamna Merkel a spus că va reduce impozitele, dar ce fel de uh, politică e asta? E o politică monetară, e o politică care facilitează situația uh, fiscală. Uh, și dacă mergem pe acest drum, atunci problema este uh, nivelul îndatorării. Trebuie să ajutăm statele care doresc să își reducă nivelul de îndatorare. Uh, și cum vom face acest lucru? Și mai am o întrebare. Dacă nu avem alte mecanisme și va trebui să interveniți în continuare, Bun. Până acum, Banca Europeană Centrală a trebuit să intervină în momentul în care nu au existat încă mecanismele necesare. Însă, foarte clar, în Europa, ratele dobânzii trebuie să fie adecvate. Nu pot să existe niște variații excesive între ratele dobânzii din diferitele state membre. Dacă BCE fixează un cadru economic, atunci ar putea să își piardă independența. Nu considerați că ar trebui să luăm o decizie clară în această situație? Mulțumesc. În numele ALDE, acum Ole Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Trișe. Întrebarea care mi se pune mie acasă este tot timpul următoarea. Unde sunt liderii politici din Europa? Unde sunt? Se ascund undeva? Sunt plecați în vacanță? Unde sunt? pentru că lipsește conducerea politică care uh, ar trebui să miște Europa. Avem nevoie de conducere politică și uh, nu pot decât să uh, vă exprim aprecierea mea și a grupului meu pentru că faptul că ați fost un astfel de conducător. Domnule Trișe, în timp de cursul anilor ați spus de mai multe ori că avem un destin comun în zona euro. Uh, Cred că atunci când spuneați un destin uh, comun, vă referați și la mine și la țara mea. După cum știm, 10 din statele din Uniunea Europeană se află în afara zonei euro. Și eu mă tem acum că ceea ce se întâmplă nu face decât să aprofundeze această sciziune din Uniunea Europeană. Că cele 17 țări din zona euro, care au demonstrat tuturor că nu au acest spirit de conducere, e bine, acest, această lipsă duce la o diviziune care va afecta nu doar cele 17 țări din zona euro, ci întreaga Uniune Europeană. Uh, aș vrea să știu la ce, care este părerea dumneavoastră în, acum, în ultimele zile ale mandatului dumneavoastră? Pentru că ați spus întotdeauna acesta este destinul nostru comun. A doua întrebare se referă la mecanismul pe care menționează doamna Luling. Acesta ar putea să fie văzut în spiritul solidarității în Europa. Nu este, nu ar fi potrivit ca în circumstanțele actuale întreaga Europa să susțină aceste mecanisme? Și nu s-a ridicat această uh, întrebare până acum? Vă întreb asta pentru că eu cred că unele dintre țările, țările din afara zonei euro se felicită pentru că au rămas în afara zonei euro sau pentru că sunt în afara zonei euro. Dar toată lumea este afectată de ceea ce se întâmplă. Chiar și uh, Regatul Unit al doamnei Bowles, și uh, domnul uh, Osborne ar putea să spună că lucrurile stau uh, altfel, dar chiar și acolo oamenii sunt afectați. Deci, domnule Trișe, nu ar fi înțelept să uh, punem această întrebare, să avem solidaritatea tuturor statelor membre pentru a acționa în cadrul Fondului European de Stabilitate Financiară și Mecanismului de Stabilitate Financiară. Mulțumesc. Acum numele PP Otmar Caras. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Da, într-adevăr, suntem într-o situație foarte dificilă. Ceea ce se întâmplă acum nu e un joc. E nevoie de o mai mare seriozitate. Nu avem nevoie de măsuri individuale uh, naționale și de protejarea intereselor naționale, ci avem nevoie de un plan global pentru întreaga Europa. Nu e vorba de o criză euro aici, dar avem, putem să vedem o criză în comportamentul politicienilor care duc la creșterea instabilității și instabilitatea politică este cea care duce la creșterea instabilității pe piețele financiare. De aceea eu consider că ar trebui să facem ceea ce uh, trebuie să facem. Și anume, tratatul de la Maastricht spunea că o uniune monetară duce la o uniune politică. Acesta este obiectivul nostru. În al doilea rând, euro nu poate să fie gestionat într-un plan secundar. Șefii de state și de guverne nu pot să se ocupe pe lângă datoria lor de gestionare euro reuniunea de astăzi trebuie să fie un semnal foarte, foarte clar pentru o Europa a cetățenilor. Noi dorim o europenizare a politicilor bugetare, sociale, economice. Avem nevoie de mecanismele uh, Uniunii uh, Monetare, dar avem nevoie de Europa economică și socială și trebuie să mergem pas cu pas către aceasta. Nu e vorba aici despre moneda euro, e vorba despre capacitatea de a acționa a Uniunii Europene. Trebuie să recâștigăm încrederea în această capacitate a Uniunii Europene de a acționa. Vă întreb, ce spuneți atunci când spuneți că ministrii de finanțe și uh, șefii de guverne au responsabilitatea politică, că trebuie să-și preia responsabilitatea politică pentru zona euro, pentru moneda euro. Mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor și democrați, democraților, Edward Sicluna. Um, Domnule Trichet, la începutul crizei, ați spus că nu avem o criză a, euro, a monedei euro, ci o criză a unui stat care aparține de zona euro. Ați spus că acest lucru se aplică acum și unui alt stat. Atunci când marile economii sunt atacate, trebuie să recunoaștem că arhitectura monedei euro este una fragilă. Avem nevoie de un sistem rezistent care poate să, fa- să poate face față unor asemenea furtuni. Nu sunteți de acord că în spatele acestor sugestii constructive vorbim despre responsabilitatea comună în legătură cu orice soluție economică vom găsi. Vorbim aici despre solidaritate între statele membre, fără de care nu putem continua. Mulțumesc și în numele PPE, Marian Tyson. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Domnule președinte al PCE, președinta a început, și-a început intervenția spunând că salvarea euro nu trebuie să fie să aibă loc Uh, în detrimentul Uniunii Europene. Instituțiile europene fac multe propuneri și își asumă responsabilitățile, în timp ce guvernele și parlamentele naționale se preocupă doar de interesele proprii pe termen scurt. Uh, adoptăm acest six-pack prin care Europa se apără, însă suntem cu toții în acest sistem. Și acest uh, fond va putea să ceară garanții proprii pentru statele care doresc să facă împrumuturi. Avem o bancă comună pentru uh, impozitare. Uh, acestea sunt idei care trebuie să fie luate în considerare mă, măsurile uh, adoptate trebuie să fie puse în aplicare împreună în spiritul solidarității. Și trebuie ca și statele membre să își asume responsabilitățile. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, multe dintre declarații și întrebări s-au suprapus vom uh, folosi timpul pauzei dintre cele două sesiuni și, dacă va fi nevoie, îl vom putea și depăși. Însă, dacă puteți să răspundeți în jur de 10 minute, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mă surprinde că în circunstanțele actuale mi, mi s-au transmis atât de multe mesaje, observații și întrebări. Și voi încerca să fiu cât de concis posibil pentru a încerca să dau răspunsuri. În primul rând, în numele Consiliului Executiv și Consiliului de Guvernare al BCE, în numele tuturor guvernatorilor, președinților băncilor centrale europene, vă mulțumesc pentru felicitările adresate uh, în legătură cu munca noastră din ultima vreme. Aș spune de asemenea că mulți eurodeputați au observat că mandatul nostru este asigurarea stabilității prețurilor și pot să spun că după înființarea euro ne-am achitat de această atribuție conform definiției și uh, scopului nostru. Și este un element de încredere. Putem să, să punem baza să punem bază pe o instituție care se achită de responsabilitatea sa. Uh, după 10 ani am rămas la o stabilitate de sub 2% și am uh, Uh, ne-am dedicat acestui lucru cu toate puterile pe care, pe care le avem. Aceste, acest mesaj provine de la populație de asemenea. Și de asemenea, um, acest mesaj provine de la cetățenii cei mai defavorizați, care cer o stabilitate a prețurilor. În ceea ce privește politica monetară, noi facem tot ceea ce considerăm uh, corespunzător pentru a menține stabilitatea prețurilor. Dacă acest lucru contravine ideii că economia trebuie să crească și că trebuie să creăm locuri de muncă. Noi credem că nu este, este o contradicție aici. nu trebuie să pierdem încrederea în uh, prognozele de inflație. Atunci, dacă am pierde această încredere, uh, dobânzile vor crește pentru că vor trebui să încorporeze uh, inflația anticipată în viitor. Populația ar fi îngrijorată dacă ar vedea că nu dacă ar vedea că nu poate să se bazeze pe o monedă care să își mențină valoarea. Și acest lucru ar duce la probleme mari în foarte multe circumscripții. Noi respectăm definiția noastră să asigurăm o stabilitate a prețurilor de cât mai apropiată de 2%. Aceasta este misiunea Băncii Centrale Europene. Mi s-a pus uh, în mod repetat întrebarea legată de lichidități. Care este poziția noastră? Aici am două observații. Prima, că uh, dacă acordăm prea multe lichidități băncilor, mergem prea departe uh, și nu ne controlăm propriile riscuri. O altă opinie ar fi că Banca Centrală Europeană este prea ortodoxă și că nu acordă suficiente lichidități și nu însoțește corespunzător evoluțiile economice. Cifrele sunt esențiale aici pentru că vorbim despre cifre. Dacă ne uităm la bilanțul central al sistemului euro și mă uit la situația sa de dinainte de începutul crizei, de la începutul turbulențelor, la sfârșitul lunii iulie, iunie 2007 și la situația de astăzi și compara aceste cifre. În cazul nostru, bilanțul, nu doar al BCE, ci al întregului sistem, acest bilanț a crescut cu 77%. Bilanțul rezervei federale americane a crescut cu 226%. Bilanțul Băncii Centrale a Regatului Unit a crescut cu 200%. Și pot continua, dar vă, vă dau doar o idee în legătură cu ceea ce am făcut. Pentru a și am acționat corespunzător conform situației actuale, ținând cont de faptul că a trebuit să adoptăm măsuri nestandard, inclusiv uh, finanțarea băncilor la rată fixă. Însă am făcut acest lucru uh, măsurat și doar în urma unor reflexii corespunzătoare în legătură cu riscurile asumate. Așadar, pot să uh, vă uh, liniștesc pe toți și cei care consideră că suntem curajoși și cei care consideră că nu. Bineînțeles că pentru fiecare garanție acceptată luăm măsuri corespunzătoare și acordăm o atenție foarte mare riscurilor pe care ni le asumăm. În ceea ce privește băncile în general, s-a spus un lucru important. Tocmai am trecut prin testul de rezistență, care a fost public, totul a putut fi verificat, inclusiv detaliile din bilanțul băncilor. Aceasta este prima observație. În al doilea rând, noi în fiecare lună cerem băncilor să își consolideze bilanțul prin modalități corespunzătoare. Există foarte multe opțiuni să uh, punem deoparte profituri, să fie moderate, ca băncile să fie moderate în remunerarea personalului, și, dacă este necesar, băncile pot să iasă pe piață pentru a uh, emite noi acțiuni și a efectua o recapitalizare. Însă, aș sublinea un lucru și am făcut acest lucru și am spus acest lucru în remarcile introductive. În sistemul european bancar există foarte multe garanții disponibile care uh, lucru care indică foarte clar că nu pot să existe probleme de lichiditate pentru sistemul european bancar în totalitatea sa. Am, am adoptat aceste măsuri nestandard uh, uh, de lichidități la rată fixă și, pe de altă parte, am avut uh, garanții non-eligibile între 3 și 4 trilioane. Și poate aș putea repeta și ceea ce s-a spus în legătură cu sistemul mecanismul de stabilitate financiară. Acest, în acest sistem trebuie să ținem cont de faptul că poziția noastră monetară este transmisă corect în toată zona euro. Atunci când piețele nu funcționează bine, apar probleme. Și faptul că piețele nu funcționează bine ține de responsabilitatea guvernelor naționale. Pentru că guvernele emit propriile acțiuni și uh, propriile obligați, obligațiuni și răspund pentru acestea. Noi considerăm că există și o responsabilitate colegială, pentru că Pactul de Stabilitate și Creștere a avut obiectivul de a controla ceea ce se întâmplă în zona euro și a fost creat cu scopul explicit eh, de a spune că Uniunea Europeană nu este o federație politică, însă trebuie să existe o monitorizare și o supraveghere a politicilor fiscale. Nu este vorba de singura problemă de guvernanță aici, însă este una foarte importantă. Există o responsabilitate și mesajul nostru către guverne este extrem de clar și a fost foarte clar de la bun început. Chiar atunci când nu existau tensiuni pe piețe, Grecia era finanțată la fel de ușor ca Statele Unite și uh, exista o atitudine de neglijență benignă și însă nu din partea Parlamentului și nici din partea noastră. Și am avut un prim episod dificil, inclusiv pentru mine, când a trebuit să spunem statelor mari din zona euro că merg în direcția greșită că nu ar trebui să încerce să slăbească pactul de stabilitate și creștere în 2004 și 2005. Din punctul nostru de vedere, am considerat că există o problemă de transmitere a politicilor monetare. Noi considerăm că nu ar trebui să se întâmple așa și ne așteptăm ca guvernele să implementeze măsurile necesare conform deciziile, deciziilor din 21 iulie. Pentru că acum au capacitatea de a o face și pot să intervină pe piețele secundare. Aș mai adăuga doar că, din nou, trebuie să revenim la bilanțul menționat. Și că tot ce am făcut noi, cu câteva clipe în urmă, am publicat suma totală a intervenției noastre pentru acest program de stabilitate. 15 1,5 miliarde de euro. Am menționat acest lucru în trecere pentru că face parte din era făcea parte din observația mea generală în legătură cu sistemul general. Nu mă refer aici doar la BCE, ci la BCE și toate băncile centrale din zona euro. au fost menționate și o, o serie de probleme, guvernanța. Primii dintre dumneavoastră care au intervenit au revenit la acest subiect. După cum știți, mai bine decât, decât oricine, negocierile trebuie să se încheie rapid. Noi cerem o soluție rapidă, suntem de partea Parlamentului în ultimele discuții. Din câte înțeleg, deciziile șefilor de state și de guverne au fost să îmbunătățească deciziile economice, să se apropie mai mult de poziția Parlamentului. Va trebui să vedem ce se va întâmpla. Însă, cred că așa am înțeles că vor decurge lucrurile. De vreme ce discutăm situația guvernării, este clar că situația trebuie să fie îmbunătățită rapid. Intervențiile trebuie să aibă loc acum. Este urgent și esențial. Și sunt esențiale și deciziile luate de către șefii, statele, șefii de state și de guverne. După cum am spus la Aachen, mâine și poi mâine ce, va, ce se va întâmpla. Sunt de acord cu observațiile dumneavoastră că dincolo de ceea ce se va întâmpla pentru a îmbunătăți guvernanța, ar trebui să mergem și mai departe, să îmbunătățim și mai mult situația, pentru că avem ocazia acum să avem o radiografie a crizei care a er, izbucnit în 2007. Este vorba de o criză care apare la fiecare 60-66 de ani. O criză care ar fi putut fi cea mai gravă de la primul război mondial încoace, dacă nu am fi reacționat foarte rapid. Și această criză încă nu s-a încheiat. E un fenomen care continuă. Însă a revelat o serie de slăbiciuni în Statele Unite, în Japonia și în Europa. Acest lucru era de așteptat și uh, trebuie să introducem schimbări structurale lucru menționat de mulți dintre dumneavoastră, că avem nevoie de o dimensiune structurală pentru mâine. Însă astăzi trebuie să punem în aplicare ceea ce s-a decis, decis astăzi și să aplicăm pe deplin uh, deciziile negociate între guverne în 21 iulie. Nu știu dacă îmi mai da, puteți da câteva minute pentru că știu că deja am depășit timpul. Ați fost deja prea generoși. Aș mai spune că suntem foarte precauți pentru a, de a nu ne depăși responsabilitatea. Trebuie, rolul nostru este de a asigura stabilitatea prețurilor. Am făcut acest lucru și în momentul actual vorbe, spun că chiar în timpul acestei crize, suntem considerați credibili pentru stabilitatea prețurilor de către toți participanții pe piață. Acum trecem prin momente critice. Trecem prin momente grele, după cum au trecut și băncile centrale din, din statele membre. Însă, aceste acțiunile noastre pot să aibă loc doar în perspectiva politicilor monetare, din motive monetare și putem trimite mesaje guvernelor cu privire la impactul zonei euro asupra deciziilor lor. În ceea ce privește întrebarea referitoare la guvernanță, deci, în legătură cu guvernele uh, cu care am uh, discutat. Nu am purtat negocieri, am trimis mesaje prin care am spus că dacă se vrea consolidarea încrederii, aceasta ar fi o direcție bună. Am considerat că este necesar să consolidăm credibilitatea statelor membre, însă nu a fost vorba de o negociere, a fost vorba de mesaje. Lucru foarte important de înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Thank you, thank you. Mulțumim frumos. Cred că trebuie să vă mulțumim și pentru faptul că ați fost prezent aici. Poate că o să vă mai vedem încă o dată înainte de a veni momentul în care veți preda mandatul uh, succesorului dumneavoastră din Italia. Și avem o scurtă, foarte scurtă pauză înainte de a începe sesiunea următoare. Right, if everybody could begin to, to settle down so that uh, when I recover the minister. Dacă oaspeții noștri au luat loc, putem să începem. Îi rog și pe membrii să ia loc, să înceteze discuțiile cu caracter personal. much, everybody. Vă mulțumesc frumos. Știți că suntem puțin în întârziere, dar sper că vom reuși să ne respectăm ordinea de zi. Trecem la a doua parte a dezbaterii noastre, respectiv restabilirea încrederii pe, în piețe, acțiuni legislative și instituționale și suntem foarte bucuroși să urăm bun venit domnului ministru Iacek Rostovski, uh, reprezentant al uh, președinției uh, Consiliului. Și bineînțeles, urăm de asemenea bun venit domnului Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului și domnului comisar pentru afaceri economice și monetare, Oli Ren. Și am să le dau cuvântul exact în această ordine nu are sens să mai fac alte remarce de uh, introducere. Am să dau imediat cuvântul uh, oaspeților noștri și sper ca fotografii încetul cu încetul să plece din fața sălei astfel încât uh, membrii comisiei se poată să-i vadă pe invitații noștri atunci când iau cuvântul. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Este pentru mine o onoare și un adevărat privilegiu să fiu invitat la această dezbatere în numele președinției poloneze a Uniunii Europene. În timpul verii am văzut că criza putea să se dezvolte și să se rădăcineze cu o viteză um, amețitoare și în plus a trebuit să facem față crizei zonei. Uh, este deosebit de important pentru noi ca instituțiile europene și îndeoseb cele mari, cele trei mari instituții europene să facă o analiză aprofundată a motivelor acestor crize care s-au adâncit. Numai astfel vom putea să găsim soluții adecvate pentru problemele care s-au ivit. Dacă îmi dați voie, aș începe prin a face trimitere la uh, prima parte a dezbaterii dumneavoastră de astăzi uh, în prezența domnului Trișe. Și vreau să spun următoarele. Acțiunile Băncii Centrale Europene din timpul verii și mai ales din timpul lunii august, au fost, după părerea mea, și afirm acest lucru uh, fără niciun fel de rezervă, aceste acțiuni au salvat Europa și îmi măsor cuvintele când fac această afirmație. Dacă ar fi existat vreo ezitare din partea Băncii Centrale Europene, atunci am fi asistat la un adevărat dezastru. și situația actuală ar fi fost uh, mult mai proastă. Personal, nu am nicio îndoială. Sunt convins de faptul că măsurile luate de către BCE au fost adecvate și au respectat întru totul legislația europeană. Au fost legale atunci când au fost luate și continuă să fie legale. Și în plus erau indispensabile. Iată ce doream eu să spun apropo de Banca Centrală Europeană. Trebuie să fim pe deplin conștienți de acest lucru și trebuie să fim recunoscători Băncii Centrale Europeane și mai ales domnului președinte Jean-Claude Trichet pentru acțiunile care au fost întreprinse. O mare provocare există în continuare pentru Europa. Atunci când domnul Donald Tusk a luat cuvântul în fața Parlamentului European, dumnealui a subliniat faptul că, fără solidaritate, Europa nu va reuși să iasă din criză. Ne dăm seama cu atât mai mult de acest lucru astăzi. Au trecut numai șase sau șapte săptămâni de când domnul prim-ministru a ținut acest discurs și suntem puși în fața unei alegeri. Pe de o parte solidaritatea și pe de altă parte prăbușirea Europei. Ca să putem să fim solidari, trebuie să ne înțelegem foarte bine interesele și mai ales țările care au un surplus bugetar, mai ales uh, nordul Europei care este mai bogat, trebuie să înțeleagă acest lucru, iar țările care se află în dificultate, mai ales cele din sudul Europei, nu trebuie să negrijeze nevoia de reforme, care sunt și ele indispensabile. Dar așa funcționează solidaritatea. Dacă astăzi îl ajutăm pe, ajutăm pe cineva, pe viitor, acest cineva își va plăti datoria și în plus cu o dobândă. Iar această manifestare a solidarității este în interesul celor care au nevoie de ajutor și îl primesc, dar și în interesul celor care oferă acest ajutor. Aș vrea să vorbesc despre acest pac, uh, uh, pachet SIX. care este discutat acum de către instituțiile europene. Președinția poloneză consideră că avem nevoie de mai multă integrare, mai ales la nivel macroeconomic. Această integrare este o condiție sine qua non pentru supraviețuirea zonei euro. Deci, această integrare trebuie să aibă loc la nivel comunitar, într-o măsură cât mai mare. Polonia nu face parte din zona euro, însă, pentru noi este deosebit de important ca acest proces de integrare să se bazeze pe principii comunitare. În plus, trebuie să ne dăm cu toții seama de faptul că astăzi suntem confruntați cu o criză deosebit de serioasă. Și dacă noi, instituțiile europene, eșuăm, mai ales în ce privește acest pachet, dacă nu reușim foarte repede să ajungem la o poziție comună și să punem în aplicare acest pachet, atunci statele membre, că ne place sau nu, vor trebui să găsească soluții alternative. Când suntem confruntați cu o amenințare de asemenea proporții, nu poți să faci altfel indiferent dacă ești stat membru al zonei euro sau nu. Polonia este convinsă de faptul că calea comunitară este uh, cea adecvată. Acest uh, pachet va fi un adevărat test de rezistență pentru comunitatea noastră. Va trebui să demonstrăm dacă suntem sau nu capabili să folosim metoda comunitară pentru a acționa în mod eficient. Dacă eșuăm, puteți fi siguri că soluțiile care vor fi aplicate nu vor mai fi de natură comunitară, pentru că metoda comunitară va fi eșuat și asta într-un moment cheie al istoriei. Aș dori să mai adaug un lucru. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Mulți analiști, mai ales de pe piața privată, spun că dacă se fac mai multe uh, evaluări în scădere a ratei creșterii economice, este ipoteză realistă, deci ne așteptăm, toți analiștii se așteaptă la o încetinire a ritmului creșterii economice. Și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Dar se datorează și faptului că există o incertitudine față de viitorul zonei euro, viitorul acestei monede. Și investitorii Știu care sunt amenințările și riscurile în ce privește stabilitatea Europei în ansamblul său și îndeoseb stabilitatea zonei euro. Dar, din cauza faptului că această incertitudine persistă, ei ezită să ia decizii care să permită stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și așa mai departe. De aceea noi avem neapărat nevoie să luăm decizii clare, rapide, eficiente, mai ales în ce privește o mai mare integrare la nivel macroeconomic, pentru a oferi investitorilor uh, această certitudine de care au nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președintă. Acum dau cuvântul domnului Jean-Claude Juncker, președintele grupului, Eurogrupului, mă scuzați. Doamna președintă, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, dragi prieteni, mă bucur să fiu din nou printre dumneavoastră după o perioadă de vacanță care totuși nu ne-a permis să ne odihnim, deoarece eu am petrecut mai mult timp uh, la telefon decât uh, în locul în care speram să ajung atunci când uh, am fost ultima oară în, printre dumneavoastră. Și sper că această activitate măcar va fi din, din timpul vacanței, care nu a fost una odihnitoare, să dea roade în următoarele săptămâni. Intenția noastră era să redăm încredere piețelor și cred că nu este numai o intenție, ci și o adevărată misiune pentru noi. Iar în urma întâlnirii la nivel înalt a șefilor de stat și de guverne din zona euro, această datorie a fost reafirmată. Și în plus ar trebui să ne ferim să mai luăm decizii uh, uh imature, să facem declarații care apoi dau loc la tot felul de interpretări. În Bavaria există o expresie care este foarte greu de tradus, spune vorbitorul, dar am vrut să demonstrez domnului Ferber că știu să vorbesc și dialectul din uh, Bavaria, dar dacă doriți o să puteți să traduceți dumneavoastră uh, aceasta în celelalte uh, limbi europene, inclusiv și în uh, inclusiv și pentru colegii dumneavoastră cei mai apropiați. Oricum, trebuie să facem tot ce putem pentru ca deciziile de pe 21 iulie să se transforme în realitate. Strategia Eurogrupului corespunde hotărârilor luate pe 21 iulie, și anume că trebuie să consolidăm instrumentele de stabilizare financiară, mecanismul european de stabilitate, fondul european de stabilitate, pachetul de salvare al Greciei și mă gândesc aici și la sectorul privat, și la sectorul public, și la îmbunătățirea guvernanței economice. Referitor la Grecia, am hotărât să lansăm noul program împreună cu Fondul Monetar Internațional și cu participarea sectorului privat. Dacă Grecia va reuși să pună în aplicare acel program cu măsuri excepționale asupra căruia am uh, căzut de acord. Și sper că în curând Grecia va depăși acest moment foarte uh, uh, dificil. Așa cum spusesem deja în fața acestei comisii, am hotărât să scădem rata uh, dobânzii uh, practicată pentru Grecia, astfel încât să se ajungă la 3,5%. Și așa cum am mai spus, am prelungit durata de creditare pentru Grecia de la 15 la 30 de ani cu o marjă de 10 ani. Era acea operațiune numită, supranumită reprofilarea datoriei Greciei. Și mă bucur că la nivelul Eurogrupului am putut să uh, transformăm în realitate aceste intenții și știți că odată cu cel de-al doilea pachet, Grecia va primi 109 miliarde de euro, care se vor adăuga celor 24 de miliarde pe care le-a primit uh, într-o primă fază. Acest lucru uh, este însoțit de măsurile de privatizare pe scară largă din Grecia, de recapitalizarea băncilor din Grecia și sperăm că astfel datoria suverană greacă va fi considerată mult mai uh, viabilă de către piețe. Și totul va depinde și de consecvența autorităților din Grecia în programul lor de reforme. Deja la jumătatea lunii septembrie așteptăm un raport al Troicii, astfel încât să putem să deblocăm uh, uh, um, cea de-a șasea tranșă din pachetul acordat uh, Greciei. În ce privește aceste uh, garanții colaterale, există o dezbatere în curs. Acest subiect a fost evocat mai ales de către Finlanda, dar și de alte state membre. Personal, mie nu-mi place acest mecanism și nu agreez acordurile bilaterale care sunt încheiate între diferite state membre. Știam foarte bine că exista această problemă. Autoritățile din Finlanda, diferitele guverne din Finlanda au tot insistat și au reiterat această cerere care face parte din programul de guvernare din Finlanda. Iar Consiliul uh, s-a ascuns în spatele unei formulări foarte vagi, ceea ce a dus la faptul că Finlanda s-a simțit uh, autorizată să încheie un acord bilateral, dar care nu stă în picioare. Trebuie să găsim o altă soluție. Nu uh, trebuie să credeți că aceste garanții colaterale ne vor împiedica să punem în aplicare uh, toate deciziile luate pe 21 iulie. Eurogrupul în paralel, lucrează la o propunere care va mulțumi toate statele membre din zona euro și anume în ce privește implicarea sectorului privat uh, pentru o sumă de până la 135 de miliarde de euro, mai ales pentru obligațiuni care ajung la maturitate între 2011 și 2020. iar pierderile vor fi uh, în valoare netă actuală de până la 21%. Avem rare ori asemenea ocazii în care să putem să uh, găsim soluții precum cele care au fost oferite uh, Greciei, uh, având în vedere faptul că era nevoie de o refinanțare de foarte mare anvergură și suntem bucuroși de faptul că sectorul privat își va aduce contribuția la uh, soluționarea uh, crizei datoriei suverane uh, din Grecia. Uh, vor participa uh, în uh, procent de 12%. Flexibilitatea mecanismului european de stabilitate va fi mărită Cred că vineri seară am reușit să găsim un răspuns bun în ce privește extinderea domeniului de aplicare și al um, um, extinderea uh, um, responsabilităților. Acest lucru este valabil atât pentru mecanismul european de stabilitate cât și pentru fondul european de stabilitate. Ne-am bazat, bineînțeles, pe reforma tratatului de la Lisabona recent uh, semnată și, prin urmare, au existat mai multe amendamente aduse acestor două uh, instrumente. Și cred că este o veste bună acest lucru. Referitor la Irlanda, sunt deosebit de satisfăcut de progresele care au fost înregistrate până în prezent. Zona euro, poate că suferă din cauza faptului că veștile rele se răspândesc uh, foarte repede pe când nimeni nu mai vrea să uh, pomenească veștile bune. Irlanda deja a reușit să recupereze jumătate din, din pierderile pe care le-a înregistrat, iar Portugalia, care se află în faza incipientă a aplicării acestui program, de asemenea dă semne bune deci doream să vă vorbesc despre aceste aspecte pozitive care nu pot decât să ne mulțumească în ce privește Irlanda și Portugalia. Pentru Grecia așteptăm raportul Troicii, care, așa cum am spus, ar trebui să fie uh, gata până la sfârșitul, uh, până la jumătatea lunii septembrie. Mai am și alte câteva uh, lucruri de spus, dar atunci am să-mi păstrez uh, restul surprizelor pentru momentul în care va trebui să răspund la întrebări. Isn't Președinta. Da, nu e minunat să poți să te uiți atent la cineva și încep să deja să se îngrijoreze că au depășit timpul. Acum îi dau cuvântul domnului comisar, nu în ultimul rând, sigur. Uh, mulțumesc, Sharon. Mulțumesc pentru că te-ai uitat cu mare atenție la mine. Vreau să mulțumesc pentru invitația de a participa la această întâlnire. În primul rând, vreau să încerc să apreciez uh, perspectiva economică actuală și situația piețelor financiare, pentru că apoi să trec la câteva chestiuni de natură legislativă sau instituțională. În decursul verii, împreună cu Jean-Claude Juncker uh, am uh, muncit destul de serios și am să încerc să nu repet prea multe din ceea ce a spus el, mai ales uh, pe aspectele unde suntem de acord. Sunt uh, alte aspecte unde am să-i dau lui Jean-Claude ocazia să fie de acord cu mine după ce mă va fi ascultat. Așadar, unde ne aflăm acum? În prima jumătate a acestui an, economia europeană și-a continuat redresarea treptată, cu toate că, într-adevăr, ă, într-un ritm mai încetinit. După perioada de creștere din primul ă, trimestru, 0,8 la 100, cel de-al doilea trimestru a înregistrat o creștere mai ă, redusă, de 0,2%. Și indicatorii pe termen scund pentru zona euro indică o creștere moderată. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare și faptul că încetinirea temporară nu este neobișnuită în graficul pe termen lung al redresărilor economice. Mai ales uh, această uh, recuperare uh, încetinită nu este surprinzătoare după criza atât de mare pe care am avut-o și dată fiind uh, situația dificilă uh, și în sectorul privat și în sectorul public. Pe piețele financiare, stresul, tensiunea a început să, a continuat să crească pe parcursul uh, verii și am văzut, pe de o parte, uh, tensiune pe piețele financiare și, pe de altă parte, uh, corespunzând acestei tensiuni, probleme pe, în economia reală. Piețele financiare și economia reală, în orice caz, putem să spunem că se mișcă uh, într-un mod sincron. De aceea, uh, trebuie să avem mare grijă să nu existe efecte de contagiune ale problemelor de pe piețele financiare care să treacă în economia reală, pentru că acest, ar putea să pună, acest lucru ar putea să pună probleme în redresarea economică. Pe ansamblu, perspectivele pe termen scurt de creștere au, s-au înrăutățit față de eh, previziunile noastre din primăvară. Acum uh, elaborăm uh, previziunea uh, interimară pe care o vom elibera pe 13 pe 15 septembrie. Avem acum nevoie să impulsionăm creșterea economică și locurile de muncă. Ce putem să facem? sigur că mm, paleta de instrumente macroeconomice este foarte limitată. În unele state nici nu există. De aceea, reformele Uh, structurale au devenit și mai centralizate în contextul actual. Acestea ar trebui să fie o parte din răspunsul nostru la criză. Statele membre, mai multe state membre, au luat decizii semnificative în ultimele săptămâni și luni, mai ales uh, privind reforme fiscale, dar și uh, reforme structurale cu uh, efecte substanțiale care să ducă la o creștere durabilă, astfel de decizii sunt necesare în imediat, în perioada imediată. Este esențial acum să finalizăm acest proces continuu de reparații financiare. Băncile europene sunt mai bine capitalizate acum decât erau acum un an. Acest lucru a fost confirmat de testele de rezistență realizate în luna iulie. În perioada anterioară testelor, băncile europene și-au crescut capitalul cu aproximativ 50 de miliarde de euro. Băncile cu poziții de capital care uh, s-au dovedit prea slabe uh, trebuie să ia acțiunile uh, potrivite în decurs de 6-9 luni. Uh, sectorul privat, într-adevăr, trebuie să vină cu soluții uh, privind active, fuziuni. Acestea sunt preferate. În orice caz, și intervenția sectorului public este necesară dacă soluțiile găsite de sectorul privat nu uh, sunt suficiente. Acum, acest proces este în curs de desfășurare. Cu toate aceste măsuri pentru a consolida capitalul, băncile europene au trecut totuși prin dificultăți uh, în a găsi finanțare în ultimele săptămâni. Uh, pe măsură ce recapitalizarea băncilor europene se, uh, e în curs de desfășurare și condițiile lor de creditare se vor îmbunătăți, băncile sigur că au acces la lichiditate de la băncile centrale, așa cum am văzut în decursul weekendului. În ceea ce privește deciziile de pe 21 iulie, Jean-Claude Juncker a intrat în uh, detalii destul de mult. Eu, vreau, eu vreau să mă focalizez, înainte de a încheia, asupra aspectelor legate de guvernanța economică. În această căutare de noi idei pentru guvernanța economică, nu ar trebui să uităm ceea ce am realizat deja mai ales semestrul european și reforma regulamentului financiar și noua arhitectură de supraveghere financiară, precum și uh, noile instrumente financiare EFSF, ESM, Fondul European de Stabilitate și Mecanismul de Stabilitate, dar mai ales pachetul pentru guvernanță economică va reprezenta un pas crucial de consolidare Uh, bugetară și, de asemenea, de a uh, ține în frâu dezechilibrele uh, bugetare. De aceea, e nevoie de adoptarea urgentă a acestui pachet pentru ca să putem să facem progrese semnificative în guvernanța economică. Acesta, acest pachet reprezintă fundamentul necesar pentru a putea să uh, construim mai departe pentru a consolida guvernanța economică. Summitul din uh, iulie l-a invitat pe președintele Consiliului European în consultare cu președintele Comisiei și al grupului să facă propuneri concrete până în octombrie cu privire la îmbunătățirea uh, metodelor de gestionare a crizelor în zona euro. Eu cred că ar trebui să găsim modalități de a oferi o mai mare claritate instituțională în zona euro, conform metodei comunitare. Trebuie să reflectăm asupra modului în care să îmbunătățim diviziunea muncii și a responsabilităților în reuniunile uh, zonei euro între șefii de state și de guvern și ministrii, de finanțe și, de asemenea, trebuie să îmbunătățim metoda de lucru a Eurogrupului, uh, structurile sale de susținere și practicile de comunicare. Mai mult decât atât, în momentul de față există mari așteptări cu privire la uh, euroobligațiuni și posibilitatea acestora de a rezolva, rezolva uh, criza datoriei publice. Cu toate acestea, e clar că euroobligațiunile, indiferent de forma în care vor fi introduse pe piață, vor trebui însoțite de uh, măsuri de supraveghere uh, fiscală și de coordonare politică foarte importante pentru a evita uh, insecuritatea și pentru a asigura durabilitatea și stabilitatea finanțelor publice. Acest lucru va avea efecte asupra suveranității bugetare, ceea ce sigur necesită o dezbatere uh, substanțială în uh, toate membrele zonei euro și în parlamentele acestora, pentru a vedea dacă statele membre sunt pregătite să accepte un astfel de scenariu. Așa cum am spus uh, înainte de vară, în contextul uh, acestui pachet de guvernanță economică, Comisia dorește să prezinte în viitorul apropiat un raport privind alternativele și opțiunile tehnice privind euroobligațiunile înainte să facem alți pași, e nevoie de o consultare amplă pentru a identifica punctele comune uh, și o cale bună de urmat. În următorul discurs privind starea Uniunii, președintele Barroso va sublinia aceste opțiuni și modalitățile în care zona euro și guvernanța economică pot să fie dezvoltate în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea cu dumneavoastră. Thank you very much. I've got the... Mulțumim. Am lista vorbitorilor în față. Nu trebuie să mai pierdem timpul. În primul rând, de numele PP, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici astăzi pentru a ne vorbi despre criză. Ați avut curajul și meritul de a veni. Însă, permiteți-mi să vă dau, uh, să vă spun ceea ce considerăm noi am văzut în presă uh, și am avut și o conferință de presă interesantă astăzi în legătură cu uh, micile fraze care surprind cel mai mult. Noi am urmărit lucrurile și în timpul vacanței ni s-a părut că există o uh, lipsă de informații. Uh, fiecare zi se vorbea despre criză și cu toate acestea, noi nu am fost prezenți. Eu cred că este foarte important să revenim la metoda comunitară. Domnule președinte Alecofin, eu apreciez cuvintele dumneavoastră foarte clare în legătură cu pachetul de guvernanță. Astăzi, fără a intra în detalii, între, în felul în care putem evalua criza, ceea ce ați spus despre pachetul de guvernanță este esențial. Dacă vrem să acordăm credibilitate și Consiliului și Parlamentului, Trebuie să găsim cât mai repede un acord pe acest pachet, să nu insistăm pe micile detalii sau pe uh, idei interesante, dar care nu vor primi susținere politică sau în mass media. De asemenea, trebuie de asemenea să arătăm eh, piețelor că există limite. Eh, piața financiară este utilă Însă jocurile de noroc nu sunt bune. Și Europa nu este singura din lume care arată că există limite și că vrem rezultate. După cum am spus adineauri, dacă cerem, dacă întrebăm pe agricultori dacă sunt uh, satisfăcuți de Europa, aceștia vor răspunde că nu. Avem nevoie de politici foarte clare în domeniul regulamentelor financiare și în domeniul politicii bugetare. Ar trebui să uh, introducem anumite reguli, cum ar fi articolul 11, în legătură cu anumite cazuri în care un stat intră în incapacitate de plată. Vă mulțumesc. Thank you. On behalf... Mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților, Udo Bulman. Vă reamintesc că suntem în întârziere, deci vă rog încercați să respectați timpul de vorbire. Domnule Rostovski, domnule Juncker, domnule Ren, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Uh, acest lucru uh, ne arată, interesul acesta ne arată că, într-adevăr, am avut dreptate când am cerut această reuniune și mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în pregătirea ei. Acum, Trebuie să transmitem un mesaj și anume, trebuie să spunem care trebuie să fie urmările discuției noastre de azi. Și pentru mine e vorba de două puncte clare care trebuie să fie transmise. Primul punct ni-l arată această vară. Metoda uh, micilor înțelegeri interstatale a murit. Nu există nicio posibilitate să ieșim din această criză dacă nu vrem să consolidăm Uniunea Europeană. Pentru a consolida Uniunea Europeană, trebuie ca acest Parlament să primească un nou rol. Este foarte clar că dacă Fondul European de Stabilitate Financiară este Uh, planificat, ar fi fost planificat și uh, aplicat ca un instrument al metodei comunitate, nu am avea astăzi dificultățile pe care le vedem astăzi, care încercă, se încearcă a fi rezolvate prin uh, negocieri bilaterale. Uh, în trecut, marile națiuni se uh, înțelegeau pentru a găsi soluție pentru Europa. Astăzi se întâlnesc marile națiuni europene pentru a-și discuta problemele bugetare și nu pot lucrurile să meargă în continuare așa. Uh, ar trebui să putem să uh, luăm măsuri la nivel european pentru a putea să stabilizăm piețele, prin măsurile pe care le cere Parlamentul European. Vreau să vă întreb cum vrem să reacționăm la stagnarea uh, în care se află acum economia europeană. Piețele au reacționat la uh, linia bugetară a Americii. Germania nu mai este locomotiva în momentul de față. De unde deci să vină creșterea dacă nu vorbim despre investiții? Și doamna Lagarde spune acest lucru și doamna Lagarde nu e o femeie proastă. Așadar, trebuie să vrem mai multă Europa, să putem face mai multe lucruri în comun și cine nu vrea să facă, uh, nu-și dorește acest lucru, nu ne va scoate din criză. Câteva summituri uh, bilaterale nu ne ajung. Mulțumesc în numele ALDE, Wolf Klint. Uh, domnii mei și eu vă mulțumesc pentru că ați venit în fața noastră să purtăm această discuție. Uh, ministrul de externe Kissinger s-a plâns întotdeauna că nu știa uh, pe cine să sune, la ce număr de telefon să sune pentru a discuta probleme importante cu cineva din Europa, pentru a ajunge la o soluție. În toate aceste uh, chestiuni pe care le-am discutat, uh, pe care trebuie să le discutăm în continuare. Avem uh, un comisar, avem președintele grupului, Eurogrupului, președintele BCE, șeful ECOFIN, uh, președinția prin rotația Consiliului și uh, mai avem, vom avea în curând și un reprezentant al, pentru guvernanța economică. Și sigur că acest lucru le dă apă la moară criticilor Uh, care vor spune că nu suntem deloc pe drumul ce bun. În loc să simplificăm lucrurile, le complicăm din ce în ce mai mult. De ce nu exploatăm această șansă pentru a face un salt înainte? Ar trebui eventual să-i dăm mai multe competențe uh, comisarului uh, competent. De ce nu poate să fie comisarul cel care să prezideze reuniunile ministrilor de finanțe. De ce nu poate comisarul responsabil să își uh, preia răspunderea pentru a fi în exterior acela care sau acea care uh, să reprezinte Europa în aceste probleme. Eu mă tem că dacă vom merge în continuare pe drumul pe care am pornit-o, nu vom îmbunătăți lucrurile, din potrivă le vom uh, înrăutăți și mai mult. Uh, Uh, avem uh, o situație uh, în care e foarte greu de luat decizii și pe viitor va fi și mai greu. Mulțumesc. În numele ECR, Kay Swinburne. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Titlul în foile noastre este uh, Restabilirea încrederii în piețe. Însă dacă ne uităm la opinia pieței după 18 luni de la uh, criza din Grecia, obligațiunile grecești pe 2 ani au uh, dobânzi de 47% și Portugalia și Irlanda nu pute, pot să aibă acces la uh, fonduri de pe piața de capital și Spania și Italia reușesc doar datorită intervenției Băncii Centrale Europene. Și analiștii financiari uh, nu sunt impresionați așadar cu ceea ce se întâmplă acum pe piață. Există trei modalități foarte simple de a elimina uh, o datorie, pentru unu să o plătești, doi să intri în incapacitate de plată și trei să devalorizezi moneda. Însă nouă ne rămâne doar prima opțiune. Însă pentru a plăti o datorie, un stat membru are nevoie de creștere și de reforme structurale. Se pare că politica economică actuală este uh, una de speranță că va exista o creștere în viitor. Și Eh, în special în contextul actual cu problemele din economia Statelor Unite, aș dori să întreb dacă, în absența creșterii economice, putem să avea, avem încredere și ce încredere puteți avea dumneavoastră că eh, putem convinge comunitatea de investiții că Uniunea Europeană poate să funcționeze cu un program de reformă eh, în zona euro și dincolo de aceasta. Trebuie să ascultăm ceea ce spun piețele și uh, restaurarea, în, restabilirea încrederii piețelor trebuie să fie esențială pentru noi. Vă mulțumesc în numele velezilor, domnul Lambert. Mulțumesc, Sharon, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și uh, vă mulțumim și că ați petrecut o mare parte din vară luptând împotriva crizei chiar dacă nu suntem de acord cu toate deciziile luate. Aș dori să revin la Jean-Claude Juncker în calitatea sa de președinte a Eurogrupului. Două lucruri. Uh, sectorul privat a înregistrat pierderi de 21%, însă dacă mă uit la calcule, uh, nu este vorba chiar de 21%, este vorba de mai puțin. Și, uh, de asemenea, nu există garanții în legătură cu uh, alte rambursări. De aceea mi se pare că sectorul privat contribuie destul de puțin. O altă problemă esențială mi se pare modalitatea de a restaura, uh, de a, uh, ca finanțele publice să devină rentabile și anume problema veniturilor. Comisia încă nu ne-a Uh, dezvăluit planurile sale în legătură cu taxa pe, tranzacții, pe tranzacțiile financiare. L-aș întreba pe Jean-Claude Juncker care ar fi posibilitățile ca această idee să uh, se îndeplinească pe termen scurt, nu în 2012 sau 2013, în, cel puțin în Eurogrup. Uh, de asemenea, Există declarațiile doului franco-german în legătură cu ideea de a armoniza complet impozitarea întreprinderilor între Franța și Germania. Cum vi se pare această idee ca președinte al Eurogrupului? Aș dori și ca Beneluxul să se alăture acestei inițiative, pentru că economiile noastre sunt interconectate puternic. În ceea ce privește euroobligațiunile, mă alătur analizei lui Oli Ren. Cred că aici uh, este vorba de o propunere bună. Nu vom am, am, am avea nevoie de, Euro, de o Europa federală, lucru care necesită o dezbatere mult mai largă decât cea pe care o putem purta acum. Vă mulțumesc, da, admir că Eh, puteți să spuneți atât de multe într-un timp atât de scurt. Din partea GUE, Muntis. Dați-mi voie să încep cu un comentariu de natură procedurală, dar și de natură politică. Vorbim cu președintele în exercițiu, cu comisarul actual și președintele Eurogrupului. Nu știu dacă vom mai avea ocazia să uh, Eh, mai purtăm o asemenea discuție. Însă, în viitor, poate ar fi mai bine să îl invităm și pe domnul președinte Sarkozy și pe doamna cancelar Merkel, pentru că ei iau deciziile care contează în Uniunea Europeană. Ei încearcă să uh, treacă peste tratate și peste Uniunile, pe, peste instituțiile Uniunii. De asemenea, trecem printr-o uh, criză economică domnule, și domnule președinte, domnule comisar, domnule Juncker, problemele care au dus la criză s-au datorat politicilor neoliberale și uh, încercările de a limita efectul inflației, i-au afectat negativ pe lucrători și au propulsat economia europeană în recesiune. Priviți doar ce se întâmplă în Grecia. Se spune că s-a salvat Grecia în 21 iulie, dar cu câteva săptămâni în urmă, miniștrii vorbeau despre inflația care era de 5% și nu și economia greacă are probleme majore în continuare. Vă pun aceeași întrebare, domnule comisar Ren. Ce putem face? Spuneți că trebuie să acționăm mai rapid și Eu consider că trebuie să lucrați în așa fel încât să dați dovadă de solidaritate cu cetățenii statelor membre și nu cu, doar cu piețele. Cel puțin câteva măsuri ar trebui să fie luate pentru a elimina spe, pe speculatorii de pe piață și pe, pe acea parte a piețelor care ne-a dus în criza bancară. Vă mulțumesc! Vom avea o criză a timpului dacă își depășește toată lumea timpul de vorbire. În numele EFD, Marta Andreasen și aș dori să-i răspund lui Nicolas. Bineînțeles că unii răspund la invitațiile eh, noastre și unii nu răspund la aceste invitații. Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ren, există un fel de crez aici că piețele financiare sunt responsabile pentru criză și pentru criza datoriei suverane. Reacția autorităților, a Comisiei și a ESMA a fost să caute o interdicție globală a vânzării pe descoperit. Acest lucru uh, este considerat a fi una dintre operațiunile cele mai riscante. Însă, acțiunile băncilor au scăzut cu 18%. Dacă fondul meu de pensii ar fi fost în aceste bănci, nu m-ar fi bucurat foarte mult acest lucru. Considerați că uh, ați avut un succes, că aceste măsuri au avut succes pentru a uh, restaura încrederea în băncile germane și franceze. Domnule Juncker, în legătură cu agravarea crizei în august. Și în legătură cu faptul că a trebuit să vă întrerupeți vacanța. Faptul că 70% din uh, cetățenii Irlandei cer să fie uh, ca această datorie a Irlandei să fie ștearsă, pentru că uh, e pur și simplu nu mai au bani pentru mâncare. Nu cumva ajungem la sfârșitul acestor eh, momente în care putem aplica pansamente și trebuie să permitem statelor să intre în incapacitate de plată. Vă mulțumesc. Din partea PP, José García Margaio. Cred că la prima constatație. Vă mulțumesc. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l afirmăm este următorul întreaga arhitectură instituțională a eșuat. Pactul de stabilitate a fost mai degrabă ca un fel de lață în jurul gâtului monedei euro. Toate aceste garanții pe care uh, le uh, um, lăudam nu au folosit la nimic. Și acum Trebuie să ne întrebăm dacă aceste reguli, precum cea a, uh, a imposibilității de a ieși din zona euro, a imposibilității de a, a, a da faliment în calitate de stat sau de a fi um, incapacitatea de plată, uh, au dat roade și dacă vor continua să funcționeze și dacă este fezabil să le păstrăm. Comisia, ca de obicei, a răspuns cu multă întârziere și, în plus, uh, a răspuns uh, nu în mod adecvat, sau cel puțin nu a ținut cont de observațiile Parlamentului. Oare nu ar fi mai bine să renunțați la limba de lemn și să faceți tabula rasa de trecut, mai ales de pactul de stabilitate și de creștere și să ne gândim la modalități noi? Pentru că ați văzut că acest pact de stabilitate și de creștere nu ne-a împiedicat să ajungem la niște uh, deficite excesive cum vom avea un mecanism de stabilitate și un mecanism de control al disciplinei bugetare și în același timp uh, măsuri de stimulare a creșterii economice. Există anumite plafoane, anumite limite dincolo de care nu mai putem să trecem. Uh, nu putem să acceptăm orice fel de nivel de îndatorare. Insist, domnule comisar, trebuie să vă suflecați mânicele și să munciți pentru a pune la punct un proiect mult mai complet, mult mai vast, care să ne permită cu adevărat relansarea creșterii economice. Acum, în numele uh, socialiștilor și democraților, domnul uh, Domenici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să atrag atenția asupra unei probleme speciale și mă adresez mai ales domnului comisar uh, Ren. Problema încetinirii uh, cu care reacționăm Uh, aici în Uniunea Europeană. Ar trebui neapărat să schimbăm ritmul, să accelerăm ritmul în care lucrează Comisia Europeană. Și atunci vă pun această întrebare. Comisia Europeană este un fel de think tank sau un uh, organ care dă, uh, care emite inițiative politice. Oare nu ar fi mai bine ca Comisia Europeană să vină în fața Parlamentului European să-i ceară ajutorul, pentru că Parlamentul a fost întotdeauna un aliat și să pună la punct un fel de foaie de parcurs, dar care să nu fie o uh, repetiție, uh, o, o enumerare a anumitor idei și măsuri care deja au fost menționate în trecut. Trăim momente extraordinare, nemai întâlnite în istorie și atunci avem nevoie și de răspunsuri nemai întâlnite până acum, mai ales pentru criza datorilor suverane. Avem neapărat nevoie de instrumente noi, pentru că altfel munca Comisiei Europene, cel puțin așa cum a, cum a fost ea făcută până în prezent, nu are sens. Domnule eh, Jean-Claude Juncker, o întrebare nevinovată. Atunci când au loc eh, întâlnirile la nivel înalt, de ce la sfârșitul fiecărei uh, întâlniri de acest gen, nu se oferă o interpretare autentică a concluziilor uh, acestei întâlniri la nivel înalt. Și de ce vă bazați numai pe anumite persoane care sunt însărcinate cu uh, comunicarea? Vă mulțumesc! Acum domnul Marcus Ferber, în numele PP-ului. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, pe mine mă preocupă două întrebări. În primul rând, uh, cred că ar trebui să-i, uh, să invităm încă o dată pe domnii aceștia, dar și pe domnul Van Rompuy și, de asemenea, sigur, și pe domnul Sarkozy, pe doamna Merkel. Pe de altă parte, e vorba de 17 parlamente naționale care au dificultăți în ratificarea deciziilor. Vedem ce se întâmplă acum în Finlanda. Uh, și dacă începem acum uh, să uh, cerem garanții pentru toate obligațiunile suverane, atunci uh, urez tuturor distracție plăcută în procesul care va urma. Sigur că eu cred că această discuție este absolut greșită care se datorează acestei probleme a democrației pentru că statele suverane uh, iau decizii care trebuie apoi să fie confirmate de parlamentele naționale. Uh, eu am propus să existe cel puțin, uh, cel mult patru oameni care să ia decizii cu privire la zona euro. E vorba de uh, comisarul responsabil, de șeful uh, Eurogrupului, uh, președintele BCE și, să zicem, cineva din partea Consiliului și atât. Pentru că acest uh, lucru a funcționat foarte bine în vremurile uh, vechi, dinaintea euro. În, de exemplu, banca uh, germană Deutsche Bundesbank a investit pe la jumătatea anilor 90 miliarde de euro, a făcut pierderi foarte mari, dar fără să fie implicat Parlamentul absolut deloc. Deci, eu atrag atenția spre acestei probleme a, a democrației. Aici trebuie să găsim o soluție. În al doilea rând, care este rolul pe care îl joacă Comisia în tot acest joc? Este absolut inacceptabil ca uh, atunci când se discută despre problemele euro să fie lăsată toată discuția la latitudinea statelor membre și uh, mi se pare că atunci când se vorbește despre convergența economică, uh, Comisia nu se implică în această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum numele ALDE, Karl Haglund. Vă mulțumesc, doamna președintă. Vă salut din partea Finlandei, stimați invitați. Este o discuție deosebit de interesantă cea care are loc în țara mea în ultimele zile. Știu că dumneavoastră sunteți de-a dreptul uh, îngroziți de elementele uh, acestei discuții, dar trebuie să spun de la bun început că nu sunt de acord cu uh, acțiunile întreprinse de guvernul meu. Este deosebit de important să înțelegeți faptul că o idee larg răspândită este că moneda euro nu a fost creată din motive de solidaritate, ci din uh, cu totul alte rațiuni economice. Este o situație delicată pe plan politic și acum de aceea acum Parlamentul din Finlanda are uh, cerințe cu totul uh, noi și este oarecum uh, printre singurele parlamente care are asemenea pretenții. ar fi bine dacă domnul Jean-Claude Juncker sau altcineva dintre estimații noștri oaspeți ar putea să ne spună care ar fi implicațiile uh, cerințelor Parlamentului finlandez pentru uh, viitor. Acum, în ce privește pachetul de guvernanță economică, foarte pe scurt, am fost bucuros să-l aud pe domnul ministru că consideră acest pachet uh, ca fiind o prioritate și împreună cu domnul comisar Ren am reușit deja să facem multe progrese, dar să nu uităm motivul pentru care a fost inițiat acest pachet de guvernanță economică. Multe dintre statele membre nu vor să-și schimbe uh, modul în care iau decizii Era mai degrabă o chestiune de uh, principii și mai rămân multe de făcut, deși rămân uh, convins că până la urmă se va găsi o soluție constructivă și personal nu văd de ce trebuie să ne grăbim prea mult dacă Consiliul încă nu a făcut nicio mișcare. în loc să-și folosească timpul uh, pentru a lucra asupra acestui pachet, ei îl irosesc în întâlniri bilaterale. Vă mulțumesc. Da, Carl, ai fost cam răutăcios. Acum, Corin Vortman, col care, pentru că este femeie, va fi cu siguranță mai drăguță, rubește uh, din partea PPE. Uh, îți mulțumesc. În calitatea mea de raportor pentru Pactul de Stabilitate și de Creștere, vreau să reafirm faptul că trebuie neapărat să ajungem la un acord rapid în negocierile cu Consiliul. În urma discuțiilor de pe 1 iulie, eu am văzut o rază de speranță, pentru că Președinția uh, uh, poloneză urma să primească uh, sprijin din partea celorlalte uh, state membre pentru a ajunge la un uh, acord în ce privește acest pachet de guvernanță economică. Uh, și în plus a mai afirmat pa faptul că poziția Parlamentului European era una uh, uh bine văzută. Deci vreau să profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului ministru de faptul că și dumnealui uh, dorește să se ajungă la un acord. În ce privește felul în care a evoluat criza datoriei suverane în timpul uh, verii, eu cred că ne-a ilustrat încă o dată faptul că avem neapărat nevoie de o, un angajament din partea statelor membre pentru ca ele să-și respecte uh, promisiunile. Și ar trebui ca aceste uh, state ar trebui să se gândească mai mult la ce au de făcut uh, uh, în general și nu numai la uh, uh rațiuni legate de campaniile electorale de anul viitor și acest lucru este valabil și pentru doamna Merkel și pentru domnul Sarkozy. Pentru că uh, aplicarea acestor măsuri uh, este una necesară pentru uh, evoluția pe termen lung. Deci ne putem aștepta la niște mișcări concrete din partea Consiliului pe viitor, întreba doamna Portman-Col. Acum, doamna Pervanș Berez, în numele grupului socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc! M-am bucurat foarte mult de faptul că Jean-Claude Trichet uh, a fost rugat să spună uh, ce rol a jucat Banca Centrală Europeană în ce privește rezolvarea uh, problemelor sistemice. Mie nu-mi place ce s-a întâmplat în Finlanda. De ce nimeni, nici domnul Barroso, nici domnul Ren și nici domnul Juncker nu au uh, declarat că aceste uh, pretenții erau uh, contrare acordului de pe 21 uh, iulie. De ce după 21 iulie doamna cancelar Merkel a putut să declare că a fost adoptat un plan Marshall pentru Grecia? Dar piețele nu au crezut așa ceva, pentru că ați văzut foarte bine cât de mult au scăzut după 21 iulie. Și nu a fost din cauza că erau neliniștite în ce privește aceste reguli uh, de aur adoptate uh, de către uh, guvernele franceze și germane. Nu, era din cauza faptului că nu exista o reluare a activității economice, o redresare a economiei. Deci eu personal sunt uh, destul de îngrijorată. Sau poate că am interpretat eu greșit lucrurile. Eu nu am văzut decât reluarea unei propuneri deja formulate în acest acord de pe 21 iulie. De fapt, era o, o folosire a fondurilor structurale într-un mod mai flexibil. Nu mi s-a părut că era un adevărat plan de relansare al economiei sau uh, un plan, un nou plan Marshall. Deocamdată, în ce privește acest pachet al guvernanței economice, cele șase o, uh, inițiative legislative, eu cred că nu am făcut mare lucru. Sincer, chiar considerați că după tot ce s-a întâmplat în această vară, mai putem să considerăm că discuțiile despre semestrul european sunt suficiente? Și de ce îi lăsați pe domnul Sarkozy și pe doamna Merkel să redacteze această foaie de parcurs, că de fapt ă, este responsabilitatea dumneavoastră? Vă mulțumesc, spune doamna Bowles. În ce privește domnul Jean-Claude Trichet, trebuie să știți că uh, el ar fi trebuit să fie prezent miercuri, dar uh, trebuia să meargă la o altă reuniune, de aceea, ca să spun așa, l-am răpit pentru ca să vină măcar astăzi în calitatea sa de președinte al BCE, dar în ce privește Comitetul de Risc Sistemic va avea ocazia să se exprime uh, cu altă ocazie. Domnul Langen, mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ne uităm acum la dificultățile pieței, uh, eu cred că, în primul rând, dacă ne uităm la situația din America, compromisul uh, bugetar, uh, devalorizarea, scăderea ratingului din America și, de asemenea, Uh, convenții uh, extraordinare între Grecia și Finlanda. Sunt uh, elemente care nu au fost luate în considerare așa cum trebuie de Comisia Europeană și dacă lucrurile merg în continuare așa, atunci țările care trebuie să garanteze banii folosiți nu vor mai participa în continuare la acest proces. trebuie preluată responsabilitatea de către cei uh, în măsură să o facă. Așa cum a spus doamna Vortman Col, domnule uh, ministru polonez, noi am făcut oferta noastră pentru uh, partea preventivă a Pactului de Stabilitate și Creștere, uh, fiind de acord cu Comisia și cu domnul Juncker, Germania și Franța au blocat și acum uh, mingea e în curtea dumneavoastră. Veți fi de partea Parlamentului, dacă face acest, veți face acest lucru, putem să uh, uh câștigăm. Dacă Germania și Franța nu sunt uh, pregătite să cedeze, atunci nu vom putea să facem niciun progres. Și în al treilea rând, dezbaterea aceasta privind euroobligațiunile care a fost uh, desfășurată în vara aceasta. Eu cred că acest lucru nu poate fi făcut decât dacă modificăm uh, tratatele. Atunci, dacă vom avea condițiile necesare, putem să ne gândim la acest lucru. Nu este suficient să discutăm câțiva, despre câțiva oameni, ci trebuie să trecem în tratate pactul de stabilitate și creștere cu toate obligațiile astfel încât instituțiile europene sunt, uh, să fie cele care să uh, poată controla lucrurile. Uh, Uh, despre asta e vorba. Nu trebuie să dezbatem acum ceea ce se întâmplă în America. Uh, doamnă președinte, și dumneavoastră v-ați uh, amestecat în această dezbatere fără să fiți membru în zona euro, fără să aveți competență. E vorba de un spectacol în care au participat foarte mulți actori și dumneavoastră ați spus așa lapidar, da, sigur, nu toți pe care i-am invitat au venit, dar eu cred că trei pe care am invitat au venit și sunt persoanele potrivite. Ia spuneți-ne, cine a renunțat, cine a refuzat să să vină domnul Barroso sau altcineva, nu puteți să faceți un astfel de comentariu lapidar atunci când uh, cineva din sală zice trebuia să invităm pe domnul Sarkozy și pe doamna uh, Merkel sau mai știu eu pe cine, uh, pe Duhul Sfânt, nu puteți să spuneți astfel de uh, comentarii, să ne spuneți pe cine ați invitat și a refuzat. Președinte, l-am invitat pe domnul Van Rompuy și în trecut am invitat ministrii de finanțe din Germania și Franța care până la urmă au venit la o reuniune la coordonatorilor, dar nu au vrut să vină la reuniunea comisiei noastre. Deci a fost vorba de o remarcă generală. Sunt sigură că pot să invit și alte persoane, dar s-ar putea ca aceste persoane să considere că acesta nu este nivelul potrivit pentru a purta discuțiile. Acum urmează domnul Gianni Pitela. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să pun trei întrebări foarte succinte, ca și trei SMS-uri pe care le-aș trimite celor trei ilustri oaspeți. În primul rând, în ce privește slăbiciunile politicii noastre, care fac mai multe daune decât uh, specula de pe piețele financiare. Și eu Mă întreb dacă acest mic acord franco-german este mai bun decât cel mai prost plan al Comisiei Europene. Dar până la urmă, când va face Comisia Europeană ce trebuie să facă? Cel de-al doilea SMS. Ar trebui să ajungem la un acord mai rapid asupra guvernanței economice? Da, sunt de acord, dar trebuie și să ne gândim și la acele texte despre creșterea economică am văzut foarte bine că trebuia să reformăm guvernanța economică, dar am vorbit numai despre disciplina bugetară, despre planuri de uh, uh, uh, foarte severe, foarte, cu măsuri foarte aspre pentru economie, dar nu am vorbit deloc despre creștere economică. Numai prin creștere economică și locuri de mun- muncă suplimentare vom reuși să ieșim din criza economică. Atunci când medicul își pierde timpul uh, căutând prin cărți, pacientul moare dumneavoastră și președintele Barroso ați fi mult mai utili și ați aduce mai multe servicii Europei dacă studiați mai puțin fenomenul. Pentru că întotdeauna am senzația că uh, în uh, mașina care poate să fie Uniunea Europeană avem un șofer care trage prea mult uh, frâna uh, de mână și uite să apasă pe accelerație și chiar și când apasă, uite să uh, uh, renunțe la frâna de mână. Mulțumesc. numele verzilor, Sven Giegold. Da. Aș dori să pun în discuție mai multe elemente. În primul rând, atunci când vorbim despre euroobligațiuni, eu nu sunt sigur dacă am înțeles exact ceea ce spuneați, uh, domnule Ren. Întrebarea mea este, veți lansa acum uh, o consultare, dar veți face în cele din urmă și o propunere? Pentru că ați spus că veți face o consultare, apoi veți cere părerea părților interesate, dar veți veni și cu o propunere. Și sigur că această propunere depinde um, de, în funcție de modelul ei, poate să necesite modificări ale modelului de guvernanță economică. Asta ați spus. Însă eu aș vrea să știu dacă într-adevăr veți propune ceva privind euroobligațiunile. În al doilea rând. Văzând problemele de creștere în zona euro, numărul de opțiuni este redus și se reduce constant. Dacă actorii nu reușesc să renunțe la o parte din privilegiile lor nelegitime, vom avea probleme foarte mari. Țara mea a trebuit să își crească cererea. Nu e suficient să faci apel la alții, spunându-le că trebuie să impună măsuri de austeritate. În același timp, trebuie să dai și impulsuri pozitive sistemului. Acest lucru lipsește. Dacă ne uităm la țara dumneavoastră, Jean-Claude Juncker, eu cred că ați fost întotdeauna un adept foarte puternic pentru o mai puternică integrare economică. Eu sunt uh, întru totul de acord, dar cred că acum ar fi momentul să sugerați o adevărată uniune fiscală. Aici Luxemburgul ar putea să vină cu o propunere puternică, una credibilă. Uh, Așadar, aștept cu nerăbdare să ascult, să aud uh, și să văd aceste propuneri pe viitor um, și sper că vor fi la fel de ferme și critice ca și comentariile dumneavoastră privind alte țări. Președinta, acum în numele PPE, doamna Esaia. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum a spus uh, domnul Haglund, și eu uh, îndrăznesc să admit că sunt din Finlanda. Uh, dar așa cum a spus domnul uh, Juncker în discursul său introductiv, uh, privind acest acord uh, legat de garanții cerut de Finlanda, a fost acceptat de toate celelalte țări, dar acum se pare că este puțin neclar că acest lucru a fost acceptat. Și apoi celelalte țări și-au dorit un acord similar celui planificat de Finlanda. Domnule Juncker, ați spus de asemenea că nu suntem departe de soluția la această problemă și aș dori să știu uh, care sunt soluțiile care sunt acum pe masă, care se discută. Dacă ați putea să ne uh, să ne spuneți cam în ce direcție merg aceste soluții. Domnule Ren, în Finlanda am avut o dezbatere internă foarte uh, înfocată și aș vrea să știu dacă comisia a fost informată despre acest acord sau nu. Deci ați fost informați, ați fost bine informați sau nu și care a fost neînțelegerea? Pentru că în Finlanda se pare că acest lucru s-ar putea să ducă la căderea guvernului. Deci aș dori să știu care a fost situația de fapt. De asemenea, uh, parte din acest uh, acord din 21 iulie a inclus uh, sectorul privat și anume promisiunea de a reduce dobânzile la credite și, de asemenea, creșterea scadenței creditelor. Și e puțin neclar câți creditori vor fi dispuși să facă așa ceva. Ați putea să ne spuneți în cifre câte bănci vor participa la acest uh, proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, numele CR, Vicky Fon. Vreau să vă reamintesc tuturor că trebuie să încheiem la șase și jumătate. Deci, dacă ați putea să încheiați sub două minute, atunci aveți mai multe șanse să primiți și răspunsuri. Vicky. În statul membru de unde vin, uh, piețele au fost foarte volatile, dar de asemenea am văzut volatilitatea pe străzi. Atunci când politicienii au ieșit în fața oamenilor și au încercat să dea vina unii pe alții, acest lucru nu a uh, dus la calm. Calmul s-a reîntors doar atunci când oamenii din uh, comunități s-au ajutat unii pe alții și sau au fost ajutați și de autorități pentru a se înțelege. E o lecții pe care trebuie să o învățăm. Nu vom face progrese învinuindu-ne unii pe alții, ci trebuie să le dăm uh, uh, încredere celor de pe piață. Da, pachetul de guvernanță economică este foarte important, dar nu este atât de important cum este uh, revenirea la responsabilitatea financi, uh, fiscală și bugetară, pentru că acest lucru este în centrul uh, uh, în centrul încercării de a ajunge din nou la creștere. De asemenea, încrederea în bănci este foarte importantă. Testele de rezistență au fost mai bune, mai transparente, însă nu au uh, recâștigat încrederea. Și trebuie să vedem dacă modelul de la Basel, care permite băncilor să investească în uh, Uh, datorie suverană cu capital zero nu este cumva un model depășit. Trebuie să vedem uh, încrederea în piețe și dacă volatilitatea a fost cauzată de abuzurile pe piață, atunci ar trebui să fie urmăriți în justiție cei vinovați. De asemenea, trebuie să discutăm foarte sincer despre obiectivul de inflație. O inflație de 2%, de fapt, se simte ca fiind mult mai mare în uh, prețul uh, alimentelor, uh, combustibililor. Uh, e vorba de uh, foarte mulți bani pentru oamenii care oricum o duc foarte greu. Mulțumesc acum în numele PP, domnul Nitras. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jedna krótka uwaga. Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă observație. Sunt de acord cu domnul Rostovski că, și cu domnul Trișe că Banca Centrală Europeană a salvat Europa. Însă vă împărtășesc și o altă observație. Cred că trebuie să apreciem Curtea Europeană de Justiție unele dintre lucrurile pe care le-am făcut nu au fost atât de benefice pentru Curtea Europeană de Justiție. Ați spus recent, uh, într-un interviu cu presa, că noi nu am gestionat corespunzător criza. Opiniile dumneavoastră sunt uh, rezultatul unei evoluții pozitive în Consiliu sau cumva vocea dumneavoastră nu este ascultată? Uh, ne vom confrunta cu probleme noi sau nu? Puteți să ne spuneți astăzi dacă președinția poloneză va Uh, aduce un răspuns sau nu? Această întrebare a fost pentru domnul ministru. Domnule Juncker, am auzit uh, răspunsuri foarte puternice în favoarea noii guvernanțe economice. Vă alăturați acestor opinii? Pentru că ar fi un semn pozitiv pentru piețe. Vă alăturați celor care au, s-au exprimat pentru aceste măsuri? Domnule comisar, ați spus că chiar și în cazul unei creșteri stabile pe termen lung pot să aibă, pot să apară anumite scăderi. Nu cumva există perspectiva ca această creștere slabă să uh, se prelungească în timp. Domnilor și domnilor, discutăm astăzi despre încredere, despre liniște, uh, despre încrederea pe care trebuie să o redăm uh, oamenilor. Uh, și dacă ne uităm la situația Greciei și la pachetul de salvare, e bine, uh, acțiunile uh, din zona euro au, par a fi pripite și mai mult decât atât, cei care au luat aceste acțiuni spun acum am rezolvat toată problema. În același timp, vedem că această problemă se extinde și uh, deja există îndoieli cu privire la deciziile luate cu, cu foarte scurt timp înainte. Sigur că în cele din urmă oamenii ajung să nu creadă în aceste decizii. Nu doar oamenii din țările care sunt afectate de uh, măsuri de austeritate, acești oameni nu mai văd uh, luminița de la capătul tunelului, uh, nu reușesc să uh, își imagineze cum o să trăiască mâine. Uh, și sigur, nu mai cred aceste măsuri nici oamenii care plătesc acești bani. Însă, dacă din rândul actorilor politici sunt exprimate tot timpul îndoieli, dacă oamenii uh, de, din, uh, de pe străzi nu mai cred în aceste măsuri, cum vrem să, uh, cum ne așteptăm ca piețele să creadă în aceste măsuri. Uh, nu putem să îmbunătățim lucrurile decât dacă facem ceea ce a spus domnul Bullman, și anume trebuie să modificăm metoda prin care căutăm soluții la problemele actuale. Și anume, mai multă Europa, o, uh, un spirit comunitar mai puternic pentru a face față crizelor, dar acest lucru înseamnă și un mai puternic control democratic. Acesta este necesar, pentru că oamenii din Europa au senzația că se impun lucruri de sus și pe care nu pot să le influențeze absolut uh, deloc. Și acest lucru, uh, aceste măsuri, până la urmă, nu mai pot să le uh, influențeze nici parlamentele lor naționale. De aceea, Parlamentul uh, European este cel care trebuie să ducă la o mai puternică legitimitate democratică a deciziilor, până la urmă ducând la o mai puternică încredere. Doamna președinte, îmi pare rău, dragi, dragi colegi, dar uh, să știți că dacă mergem în ritmul acesta, răspunsurile le veți asculta numai în engleză pentru că veți rămâne fără interpretare. Acum, domnul Schilakakis. Sper că va mai fi interpretare. Mulțumesc, doamna președinte. Criza nu se referă doar la datorii. vorbim și de inovare și de concurență pe termen lung între statele din zona euro, între statele din nord și cele din sud. Noi astăzi încercăm să controlăm inflația, uh, lucru extrem de complex pentru sistemele politice. Însă, aceste măsuri ar putea să înrăutățească deficitele. Considerați că putem să continuăm să dezvoltăm inovarea și concurența pentru care este bine cunoscută Europa. Programul de la Lisabona părea să uh, ne îndreptem pe o cale bună, însă am ales să nu urmăm această cale. Câteva întrebări în legătură cu Grecia, domnule Juncker. Ați vorbit despre faptul că recesiunea va fi mai gravă în Grecia decât s-a prezis inițial. Ce veți face în legătură cu obiectivele noastre pentru 2011? În al doilea rând, cifrele ne arată că uh, um, impozitele, creșterea impozitării cu 50% nu va aduce rezultatele scontate cum se pot atinge obiectivele respective doar prin scăderea cheltuierilor și prin uh, reducerea finanțării structurale. Noi credem că un, un impozit diferit ar fi o altă o soluție mai oportună. Din partea PP-ului, Danuta Hübner, mulțumesc. Aș dori să întreb președinția poloneză în legătură cu creșterea, cu subiectul creșterii, pentru că este un subiect foarte important pentru președinția poloneză și guvernul polonez a găsit uh, politici foarte bune pentru a asigura creșterea economiei. Este adevărat că Europa are nevoie de creștere, nu suntem împărțiți uh, atunci când uh, vine vorba de a identifica reforme structurale necesare pentru ca uh, pentru a, care să aibă un impact mai mare asupra creșterii. Însă, nu suntem de acord în legătură cu politicile macroeconomice care ar duce la același rezultat. Uh, acum trecem printr-o printr fază ciudată de austeritate fix fiscală și politici uh, fisc, limitate. Dacă ne uităm la felul cum reacționează piețele de obligațiuni astăzi, acestea nu uh, se uită doar la deficituri, ci și la potențialul economiilor europene de a crește. Cum vedeți viitorul mix de politici? În special Uh, în perspectiva politicilor monetare restrictive implementate de către Banca Centrală. Cum putem să uh, evităm o repetare a situației din 2008? Vă mulțumesc, iar acum din partea socialiștilor și democraților, domnul Orselo. Vă mulțumesc, mulți dintre noi au făcut referire la această vară ucigașă, in, inclusiv Pervonș, care a folosit această expresie. Nu uh, cumva ne așteaptă o toamnă și o iarnă și mai ucigașe. Atât, dacă mă uit la ceea ce se întâmplă pe piețele financiare, putem să uh, ne îngrijorăm și în legătură cu creșterea ni se spune că creșterea este riscul principal cu care ne confruntăm. Domnul Trișe a spus acest lucru, că, nu, că creșterea este slabă. Se spune că acum trebuie să ne angajăm pentru creștere, însă asta a fost tot timpul politica Europei. Este și poziția femeiului. Creșterea este indispensabilă, în, spație, în Spania au fost luate o serie de decizii pentru a consolida încrederea. S-au ajuns s-au stabilit acorduri politice, însă avem nevoie de stabilitate în domeniul bugetar și de creștere. Care sunt inițiativele prevăzute pentru a stimula creșterea și încrederea. Ni s-a spus că euro nu a fost creat pentru solidaritate. Însă euro nu este un scop în sine, ci este un instrument al Uniunii. De aceea trebuie să apărăm solidaritatea, care solidaritate nu înseamnă solidaritate doar în domeniul economic, ci și în alte domenii. Și acum ultimele întrebări foarte pe scurt din partea lui Mario Mauro. Vă mulțumesc. Așteptând traducerea proverbului din Bavaria din partea domnului Ferber, am o întrebare foarte precisă pentru domnul Juncker. Foarte sincer, sunt deosebit de surprins de faptul că Comisia se gândește acum să lanseze o dezbatere foarte amplă și un nou studiu în ce privește euroobligațiunile. Și să nu uităm faptul că declarația domnului Ivan Rompoi ne-a dat fiori reci pe șirea spinării tuturor, pentru că a spus că uh, lipsesc elementele de convergență pentru uh, ca să putem să lansăm euroobligațiunile. Dar care sunt aceste elemente de convergență? De ce anume Comisia mai are nevoie să lanseze acest studiu și această dezbatere amplă? Oare nu e mai simplu să studiem situația bugetară a tuturor statelor membre și în sfârșit să lansăm euroobligațiunile? Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președintă, mulțumesc tuturor colegilor că uh, ați acceptat faptul că am fost destul de um, aspră cu respectarea timpului alocat. Dau cuvântul invitațiilor noștri în aceeași ordine în care au luat uh, cuvântul la început. Uh, um, din păcate nu mai pot să le acord 10 minute fiecăruia, uh, ci numai 8 minute maxim. Domnul ministru, mai întâi, vă mulțumesc, doamnă președinte, am să fac tot ce îmi stă în putință. Atunci când se afirmă faptul că euro nu a fost creat din uh, rațiuni de solidaritate, ci din alte rațiuni, da, ar putea fi adevărat. Însă, dacă nu dăm dovadă de solidaritate atunci când trebuie să salvăm moneda euro, atunci toate celelalte rațiuni care au stat la baza creării uh, acestei uh, monede, oricum se vor prăbuși și anume o adevărată piață unică, creștere economică, bunăstare pentru uh, cetățenii noștri. Și dacă nu am fi creat euro niciodată, uh, am fi acum într-o situație mult mai gravă. Și cred că în nordul Europei, tocmai aici uh, uh, se află nodul problemei. Oamenii nu înțeleg că nu poți să scape atât de ușor de moneda euro fără niște consecințe foarte serioase. Doamna Swinburne a spus că piețele nu sunt convinse aveți pe deplină dreptate. Tocmai aceasta este dificultatea, că noi nu am reușit să convingem piețele, am eșuat în această misiune. Și spun acest lucru cu toată sinceritatea. Iar ministrul de finanțe din Polonia, adică eu însumi, sunt perfect conștient de consecințele dezastroase care ar apărea dacă, pe termen scurt, tot nu vom reuși să convingem piețele. Și acest lucru este valabil și pentru Regatul Unit. Și de aceea, acum, ca și de la bun început, am fost de acord cu ce spunea George Osborne, că este nevoie de o integrare cât mai completă cu putință în zona euro pentru ca această zonă să supraviețuiască. În ce privește pachetul de guvernanță economică, da, suntem foarte concentrați, depunem toate eforturile pentru a ajunge la un acord sau în tot cazul pentru a face în așa fel încât să fim prezenți la toate întâlnirile organizate care ne-ar permite să ajungem rapid la un deznădământ fericit. Nu pot astăzi și acum să vă promit că vom acționa rapid uh, dacă nu aș fi uh, deja uh, conștient de faptul că mi-am făcut partea mea de uh, temă. Președinția va face tot ce stă în putință pentru a se ajunge la un compromis și cred că astfel răspund și întrebării doamnei Swinburne. Am văzut că în Uniunea Europeană nu ne mai gândim la creștere economică ca fiind un rezultat uh, al unor procese foarte plăcute, precum cercetarea și dezvoltarea, investițiile. Nu, a trebuit să ne schimbăm complet mentalitatea. Ne-am dat seama că avem nevoie de o reformare a pieții muncii, de înlăturarea uh, acelor măsuri, uh, um, acelor uh, um, modele mult prea rigide. Și reformele structurale sunt primordiale pentru Europa. În ce privește uh, politica monetară și fiscală. Am ajuns la limită în ce privește măsurile de natură fiscală care pot să fie luate, pot să, fie, să fie luate în majoritatea statelor membre. Prin urmare, sunt de acord cu Danuta Hubner când spune că dacă nu mai pot să existe stimulente de natură fiscale, atunci politica monetară trebuie să fie folosită în acest sens. Banca Centrală Europeană nu va intra într-o fază însă de restricționare, uh, de năsprire a măsurilor de politică monetară. Dumnea ei interpretează astfel situația, eu nu sunt de acord cu dumnea ei. Dar e adevărat că uh, trezoreria națională din multe state membre se află sub presiuni excesive. Acceptăm că unele bănci ar putea să dea faliment, dar uh, și părem să acceptăm, părem să acceptăm faptul că unele trezorerii sunt mult prea mici uh, uh, și ar putea să dea faliment, dar credeți-mă că nicio trezorerie nu este în situația în care să poată să fie considerată falimentară. Acum îi dau cuvântul lui Jean-Claude Juncker. Doamnă președintă, câteva observații succinte. referitor la faptul că nu am convins piețele prin măsurile pe care le-am luat. Da, sunt de acord. Pentru că poate nu am comunicat suficient de bine, dar nici eu nu sunt convins de piețele financiare. Rămân cu gura căscată atunci când îmi dau seama cât de naivă poate să fie opinia publică uneori întotdeauna există această idee că piețele financiare au totdeauna dreptate și noi întotdeauna ne înșelăm. Dar în ce lume trăim? Domnul Lambert, care spune că politica trebuie să fie uh, uh, mai importantă decât uh, ra rațiunea piețelor, este de asemenea printre primii care ne critică atunci când încercăm să afirmăm întâietatea Uh, politicii. Atunci când dialogăm cu piețele financiare, ar trebui să ne limităm la faptul, la repetarea uh, declarațiilor pe care le-au făcut piețele financiare? Eu nu pun semnul legal între piețele financiare și uh, uh, speculanți, dar niciodată nu o să-i convingeți pe cei care fac speculă, dar nu ei sunt piețele financiare. Noi trebuie să rămânem în rolul nostru de oameni politici cu răspundere. Noi nu suntem aici în slujba uh, uh, OPEP-ului. Nu trebuie de fiecare dată să ne lăsăm impresionați când, uh, uh, după declarațiile unui om politic, piețele financiare uh, reacționează într-un fel sau altul. În ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, știți bine că nu este o invenție recentă uh, franco-germană. Din potrivă, ea există deja de ceva timp, da? Eu sunt 100% pentru, pentru că altfel poate toate activitățile noastre vor fi mai bine acceptate de către populație, m-aș bucura dacă ar exista o asemenea taxă la nivel mondial, dacă niciodată nu va fi posibil N-are sens să mai insist, dacă nu o să, se, um, nu o să există această taxă nici la nivelul celor 27 de state membre, iarăși, asta e, nu insist, dar ar fi bine dacă măcar la nivelul zonei euro iar exista. Pentru că dacă nu începem de undeva, într-un grup de țări care trebuie să servească de model, atunci nu vom face niciodată nimic. Eu sunt în favoarea, deci, a acestei abordări, implementarea taxei pe tranzacții uh, în zona euro. De asemenea, sunt de acord cu Uniunea Fiscală. Oricum, va trebui să înțelegeți relația ciudată care există între politica fiscală și politica din Luxemburg. E o adevărată relație de dragoste și uneori tind să spun că de fiecare dată că s-au făcut progrese majore în uh, Europa pe plan fiscal, a fost în timpul mandatului președinției luxemburgheze, că era vorba despre reforma TVA, despre uh, celelalte reforme cu privire la sectorul imobiliar și așa mai departe. Și nu are sens să mă tot invitați ca să vă uh, repet mereu același lucru. Oricum, Luxemburgul a făcut deja foarte mult pe plan fiscal la nivel european. Lucru pe care îl puteți vedea și singur în urma citirii tuturor uh, uh, acestor texte legislative care acum sunt un pic date uitării. De ce am introduce aceleași reguli fiscale peste tot, dacă, de exemplu, nu reușim să ajungem la un acord în ce privește la un salar minim uh, social în Europa sau dacă nu avem aceleași uh, reguli uh, minime în ce privește uh, um, disponibilizarea. Așa cum spunea De Gaulle, e un program foarte vast. o, un ocean fără limite. Eu și cu Oli niciodată nu am fost de acord cu aceste pretenții uh, din partea Finlandei, dar pe de altă parte am încercat să înțelegem de ce au aceste pretenții. Și apoi, cum spuneam, Consiliul s-a mulțumit cu o, formulare foarte vagă și apoi îi se cere Eurogrupului să soluționeze această problemă. Doamnă, nu pot să vă spun cum vom face acest lucru, deocamdată negocierile sunt în curs de desfășurare. Dacă v-aș spune uh, ceva acum, s-ar putea ca această soluție să nu mai vadă lumina zilei, deci de aceea prefer să mă abțin. În ce privește pachetul de guvernanță economică, le răspund celor care mi-au pus întrebări în acest sens. Nu e nimic nou sub soare. Eu întotdeauna am spus că noi și celelalte țări din regiunea Benelux împărtășeam punctul de vedere al Parlamentului. Nu are sens să mai repet. Sunt convins, am încredere în Iacek, că măsurile hotărâte în timpul Consiliului de pe 21 iulie vor fi adoptate. și eu întotdeauna mi-am dorit ca asemenea hotărâri să se transforme în realitate într-un timp foarte scurt. Am afirmat cu ocazia unei reuniuni uh, cu alte, uh, alți membri din țări francofone că trebuie să facem totul chiar acum. Pentru că altfel întotdeauna o să fim cu un pas în urma piețelor financiare. Deci, sunt de partea Parlamentului. În ce privește guvernanța, dacă comparați textele unora și altora cu toate textele care au fost deja adoptate în martie, în iunie, în iulie, o să vă dați seama că nu a apărut nimic nou. Domnul Van Rompuy a prezidat grupul de cinci ori și de ce toată lumea se miră de faptul că dumnealui prezidează acest Eurogrup atunci când el are loc la nivel de șef de stat și de guverne. Eu prefer să fie dumnealui mai degrabă decât altcineva. Dacă Herman este uh, capabil să prezideze o reuniune cu 27 de șefi de state și de guverne, de ce n-ar putea să o facă la nivelul Eurogrupului? Avem nevoie de un guvern economic credibil în Europa care să se poată întruni măcar de două ori pe an. Și ca prin miracol v-ați aștepta ca restul lumii să accepte hotărârile luate de către aceste persoane care se întâlnesc de două ori pe an. Nu, nu se va întâmpla așa. Avem nevoie de Uh, întâlniri la nivel înalt care să uh, impulsioneze dezbaterea la nivel european și acțiunile luate, dar condiția sine qua non este coordonarea politicilor economice și această coordonare nu trebuie să aibă loc uh, numai după, imediat după ce are loc întâlnirea la nivel înalt sau după ce are loc reuniunea uh, Eurogrupului, ci zi de zi în capitalele naționale. În ce privește guvernul economic, am citit deja uh, 100 de versiuni uh, diferite. Thank you very much. Um, I'll, I'll <laughs> turn straight away. Președinta, vă mulțumim uh, mult. Uh, mă întreb atenția către comisarul Ren pentru că, uh, pe care îl rog să ne vorbească cât mai pe scurt, pentru că interpreții vor înceta activitatea peste 5-6 minute. Oliren, mulțumesc, Sharon, vă mulțumesc de fapt tuturor pentru această dezbatere foarte substanțială care reflectă gravitatea uh, situației actuale, a crizei care uh, e în continuare în desfășurare și a pericolelor pe care acesta le pune economia europene. Nu pot să răspund specific fiecarei întrebări. Am să încerc mai degrabă să mă refer la uh, mai multe teme importante care acoperă grupuri de întrebări. În ceea ce privește țările asupra cărora s-au uh, uh pus întrebări sau despre care s-au cerut mai multe informații, pot să vă spun că în momentul de față uh, elaborăm uh, uh rapoarte privind toate țările, inclusiv Grecia, Irlanda, Portugalia, deci țările care dispun de ajutoare acum și uh, cu mare plăcere mă întorc în comisia dumneavoastră în momentul în care avem uh, realizate uh, documentele pentru a le discuta. Cred că acestea reprezintă fundația procesului nostru de recâștigare a încrederei și a consolidării creșterii în Europa. Aceste programe sunt pe drumul cel bun, ajută țările să facă progrese. Sunt de acord cu cei care au spus că avem nevoie de o viziune pe termen lung. Într-adevăr, sunt într totul de acord. În momentul actual trebuie să acționăm pe toate fronturile și pe toate, în toate perspectivele de timp, și pe termen scurt și pe termen lung, pentru că ele sunt uh, legate. Trebuie să muncim pentru a încheia activitatea pe termen de intervenție pe termen scurt și, de asemenea, pentru a consolida uh, arhitectura politicilor noastre economice. De aceea, adoptarea pachetului pentru guvernanță economică este atât de importantă și fac apel la Parlament și la Consiliu pentru a adopta acest pachet cât mai repede. E vorba de uh, un pachet care are un impact economic pe termen uh, mediu și termen lung, dar are și un impact, un impact pe termen scurt asupra uh, încrederii. Încrederea în capacitatea noastră colectivă de a uh, face față crizei și de a pune bazele creșterii și uh, creării de locuri de muncă. De asemenea, va avea un uh, impact imediat asupra politicilor, pentru că uh, Uh, aduce noi instrumente de coordonare politică pentru a consolida uh, uh, finanțele statelor membre și încurajează statele membre să ia măsurile necesare pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Și acesta este, de fapt, acesta este esența guvernanței economice consolidate. Sunt de acord cu aceia care spun că trebuie să mergem mai departe că trebuie să avem o viziune pe termen lung în timpul, în același timp în care muncim zi de zi pentru a face față uh, situației pe termen scurt. Aici avem nevoie de o soluție la o problemă bine cunoscută. Piețele financiare se mișcă uh, cu o viteză de microsecunde, în timp ce uh, politica uh, se mișcă mult mai încet. E nevoie de luni, câteodată chiar de ani. Și din punctul meu de vedere, pentru a ne asigura că politica democratică poate să uh, va fi cea care ne arată uh, calea către viitor și nu piețele, trebuie să ne asigurăm că uh, guvernanța noastră economică se bazează pe niște structuri mai eficace, mai inteligente și mai bine legitimate. Ceea ce înseamnă că trebuie să analizăm cu atenție modul în care funcționează instituțiile noastre Trebuie să analizăm regulile noastre, inclusiv uh, regulile din zona euro, pentru a ne asigura că avem un context în care avem o responsabilitate comună pentru zona euro și pentru fiecare stat membru. Acum, în contextul uh, actual, vreau să subliniez și nevoia de a lua decizii pe termen scurt, uh, decizii luate acum, care să aibă un impact pe termen mediu, nu doar acest pachet de guvernanță economică, ci și, uh, mă refer și la punerea în aplicare a deciziilor luate la summitul de pe 21 iulie. Acesta este un fundament important pentru a putea depăși criza actuală. Aici au uh, adresat mai multe întrebări pe marginea acestei chestiuni pentru a uh, Uh, consolida încrederea în economia europeană, facem eforturi uh, foarte serioase pentru a ne asigura că acordul din 21 iulie se pune în aplicare rapid. Acest lucru este foarte important, mai ales în contextul actual de incertitudine crescută și de încetinire a creșterii economice uh, și la nivel global și la nivel, la nivel european și un mesaj pozitiv. Mai multe state ale membrele zonei Europa și-au accelerat procedurile de aprobare a acestor măsuri și eu cred că uh, procesul se va finaliza până la sfârșitul lui septembrie. Aceasta este șansa pe termen scurt. Implementare, implementare, implementare. Deci haideți să punem în aplicare întâi lucrurile și apoi să trecem la faza următoare uh, de integrare economică și politică. În încheiere, vreau să spun următoarele. Cu cât clarificăm mai repede toate elementele acordului, cu atât vom uh, contribua, contribui la uh, capacitatea noastră de a uh, face față crizei, de a recâștiga încrederea și de aceea această dispută privind garanțiile trebuie să fie soluționată foarte repede. Comisia consideră că uh, orice fel de uh, soluționare trebuie să fie stabilă, solidă din punct de vedere juridic, trebuie să respecte uh, programul de implicare a uh, sectorului privat și de asemenea criteriile de programului FMI EU, UFMI pentru Grecia și apoi trebuie să fie susținut de toate statele membre ale zonei euro. Din partea Comisiei pot să vă spun că noi continuăm eforturile pentru a facilita o soluționare a acestei dispute în negocierile cu statele membre ale zonei euro pentru a ne asigura că acordul din 21 iulie se va pune în aplicare rapid și în întregime. Aceasta este deci, provocarea pe termen scurt. Haideți să facem acest lucru și apoi să trecem la pașii următori pentru o mai puternică guvernanță economică și pentru o mai bună uh, perspectivă de creștere și de creare de locuri de muncă în Europa. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că avem o altă reuniune și miercuri. Mulțumesc!